Dragi colegi, domnule comisar, haideți să începem. Yeah. No, no. The most important are here. <laughs> Liebe Kolleginnen Dragi colegi, avem cel puțin o colegă prezentă în sală. Știu că și ceilalți deputați vor veni pe parcursul timpului, însă după cum am procedat și în această dimineață, uh, situația este... Avem un calendar uh, destul de dens. Voi folosi uh, ciocănelul pentru că trebuie să respectăm timpul alocat. Raportorul Salvador va face o introducere de 5 minute, apoi comisarul sau comi- doamna comisar va susține o prezentare timp de 10 minute, după care vom trece la reprezentanții grupurilor parlamentare care vor avea fie 4, fie 5 minute la dispoziție. Știu că voi ajunge să utilizez ciocănelul, mi s-a pus <laughs> aici și un clopoțel, însă acest clopoțel sună foarte cristalin, de parcă ar veni Moș Crăciun, așa încât uh, voi rămâne la ciocănel, chiar dacă unora li se pare mai drăguț clopoțelul. Însă, trebuie să ne încheiem până la urmă activitatea. Așa încât îl salut călduros pe domnul comisar Calas. În această după amiază ne-am propus să discutăm despre rutele noastre de transport din Europa. Și pentru început îl voi ruga pe raportor, pe domnul Salvador, să ia cuvântul pentru a ne face o introducere în subiect și apoi vom proceda după cum am anunțat mai devreme. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Am ajuns aici uh, cu sufletul la gură pentru a respecta timpul. Trebuie să vorbesc foarte rapid, de asemenea, pentru a nu depăși timpul alocat. 4,6% din PIB, mai mult de 9 milioane de locuri de muncă, acestea sunt cifrele relevante pentru domeniul transporturilor, un domeniu economic foarte important, un factor uh, de propulsie pentru piața internă și un element de legătură pe piața internă. Foarte important în domeniul industriei și al schimbărilor climatice. Politica din domeniul transporturilor reprezintă un uh, exemplu de valoare adăugată europeană, mai ales când vorbim despre transportul transfrontalier. De aceea, nu ar trebui să suprapunem nivelul național cu cel european prea puternic, astfel încât să nu apară suprapuneri de activitate. Pe noi ne interesează care este părerea domnului comisar referitor la atribuțiile care ar trebui să fie în continuare uh, îndeplinite la nivel național și care ar trebui să fie competențele la nivel european în ceea ce privește infrastructurile de transport. Avem și un exemplu, 450 de milioane de euro pentru programul Galileo și în acest context vorbim despre o suprapunere între investițiile de la nivel național și cele europene și ne interesează cu care va fi viitorul rețelelor transeuropene în această dimineață. Domnul Pivalx ne-a vorbit despre importanța rețelelor pan-europene, despre rețele energetice, la fel de importante sunt uh, și rețelele de transport, sigur, acestea nu sunt cele mai bogate din întreaga familie, însă rețelele de transport pan-europene trebuie să fie cofinanțate din fondurile structurale, resursele financiare TEN și de asemenea de la fondul regional. Comisia TRAN a realizat un raport referitor la aceste lucruri și a spus că suma celor 10 proiecte este între în perioada 96-2020 ar fi de 9 miliarde de euro și cu siguranță vor mai fi investite și alte multe milioane. Participația comunitară urmează să fie sporită pentru că până acum aceste rețele au beneficiat de o dotare destul de mică. Care este mecanismul pe care îl prevede uh, comisarul pentru infrastructura viitoare de transport și ce rol va, uh, vor juca parteneriatele public-private, de asemenea cofinanțarea. În ceea ce privește criteriile de conaționalitate, care sunt acestea, astfel încât mijloacele să fie investite în mod eficient și cum stau lucrurile în ceea ce privește fondul de coeziune și resursele financiare de aici. Și, domnule președinte, încă niște observații referitoare la Galileo. La 1A, Galileo nu a putut fi finanțat prin rubrica 1A. Aceasta trebuie să fie revizuită, iar cadrul financiar multianual nu prevede suficientă flexibilitate. Sper ca pe viitor bugetele să beneficieze de mai multă flexibilitate și aș vrea să știu cum stau lucrurile în ceea ce privește resursele financiare pentru Galileo. De cât bani mai avem nevoie pentru anii care urmează, așa încât Galileo să fie implementat la într-un mod corespunzător și cum se configurează parteneriatele pe viitor, astfel încât și spațiul aerian european să uh, aibă de câștigat, pentru că acesta este un proiect foarte important pentru viitorul european și, de asemenea, viitorul transporturilor depinde de el. Și sigur că da, este nevoie și de o finanțare durabilă pe pentru următoarea perioadă de timp. Domnule comisar, acestea sunt observațiile pe care doream să le fac și aș vrea să privim totul din perspectiva valorii adăugate. De aceea cred eu că comisia noastră în toate discuțiile pe care le-a purtat, a ajuns la concluzia că trebuie să dăm un impuls clar rețelelor pan-europene, fie că este vorba de uh, energie, fie că este vorba de transport. Sperăm că dumneavoastră ne veți putea lămuri mai îndeaproape cum stau lucrurile. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Wir werden immer besser. Mulțumesc. Suntem tot mai buni, Salvador, în ceea ce privește respectarea timpului. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a vă susține prezentarea. Thank you very much. Good afternoon. Mulțumesc. Bună ziua Domnilor și domnilor uh, deputați, doamnă președinte, apreciez în mod deosebit posibilitatea de a discuta despre viitoarele nevoi ale evoluțiilor uh, în sectorul transportului pentru Europa pentru următoarele perspective financiare. Ne apropiem de un moment de importanță crucială când se va defini ce vom face cu adevărat. Știți că Transportul nu reprezintă o mare parte a bugetului european. Pentru rețele TNT cheltuim 1,1 ceva miliarde pe an în comparație cu bugetul european, deci e o sumă destul de mică, foarte, small, foarte mică, nu relativ mică. Estimăm și evaluăm în mod diferit. Cele mai modeste evaluări că 43 de 43 de milioane în șapte ani cheltuiți de la fonduri structurale și de coeziune pentru nevoile de transporturi, care nu stau în mâinile noastre, ci o gestiune în comun. Și avem și niște sume de bani în cercetare, dezvoltare. Evaluăm că direct intră cam 10 miliarde în acești șapte ani în actualele, actualul cadru financiar. Deci nu e o sumă foarte mare de bani. În același timp, transportul ca parte a infrastructurii este de importanță enormă pentru competitivitatea Europei. Țări precum SUA și China lansează proiecte de investiții extrem de ambițioase și deci e important și pentru noi să ne menținem poziția competitivă ar trebui să avem interese strategice puternice de dezvoltare au cercetări și dezvoltări eficace în transporturi, ceea ce are o valoare adăugată europeană deosebită. Este estimat că un miliard în investiții duce la 18.000 de locuri de muncă, dar nevoile pentru reconstrucție și renovarea infrastructurii europene sunt niște nevoi uriașe. Evaluarea este că reprezintă 1,8 trilioane pentru perioada 2010-2030 și finalizarea rețelor TNT cere cam 500 de miliarde investiții. Deci aceste sume sunt ce am vrea să avem de la buget, dar și din sectorul privat și de la bugete locale și ale statelor. So we have a dilemma now. What, what, what can we do? Și deci ce putem face de la nivel european? La nivel european pregătim în mod direct pentru nevoile de transport pentru Următoarea harta rețelelor transeuropene împreună cu doamna Gergen în cercetare și dezvoltare proiecte referitoare la viitorul transportului priorități serioase în domeniul TNT, cea mai mare prioritate pentru a menține și dezvolta competitivitatea Europei și, de asemenea, pentru a facilita integrarea Uniunii Europene, care trebuie să se materializeze în rețele de transporturi. Deci, este o mare dilemă și, desigur, că avem nevoie de investiții și ce e de făcut. Având niște constrângeri bugetare, vedem că în statele membre situația e dificilă și există o tendință nefericită de amânare a investițiilor de mari dimensiuni și a proiectelor uh, de infrastructură de mari dimensiuni în special. Deci, în acest context, la nivel european, sau nivel european de cofinanțare poate să dea o contribuție decisivă la finalizarea proiectelor de importanță cea mai mare în transport, pentru a avea legăturile transfrontaliere, pentru eliminarea blocajelor, a strangulărilor, în special în statele membre în care sunt amplasate proiectele. Deci finanțarea europeană asigură aceste beneficii mai largi care sunt recunoscute și proiectele sunt uh, prioritizate în mod adecvat. Rețelele TNT au o contribuție cheie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Majoritatea proiectelor de finanțare sunt mai prietenoase sau moduri de transport mai prietenoase față de mediu, atât pentru călători cât și pentru marfuri cu emisii de CO2 mai reduse. Deci în rețelele TNT în prezent avem și elemente foarte importante cum, cum a spus și domnul raportor care a ridicat chestiunea cerului unic european. În acest an 2011 vom avea un an de importanță deosebită să vedem dacă proiectul avansează suficient de rapid, pentru că altfel dacă nu facem o reformă a gestionării traficului aerian, centrul Europei va avea niște probleme atât de mari dacă nu va exista dezvoltare pentru transportul aerian și transportul aerian de mărfuri și alte părți uh, în evoluție rapidă în alte părți ale lumii. Trebuie să reformăm managementul traficului aerian, iar acest cer unic, CESAR, este finanțat parțial. E un proiect încurat de succes unde mai mulți parteneri uh, au participat, uh, sectorul privat, Comisia, statele membre. Până acum merge bine, deci e extrem de important să continue. Deci unele întrebări care au fost formulate de către raportor o să mă gândesc la ele. Ce să țină de nivelul național, ce să țină de nivelul comunitar? Mă întâlnesc cu numeroase delegații care mă vizitează și îmi cer să le dau finanțare integrală pentru întregul proiect care merge în toate satele. Deci e o luptă să avem o rețea europeană centrală de transport, care politic va fi o chestiune foarte complicată și ne vom confrunta multe interese diferite în statele membre, diverse activități și nu numai la nivel de stat membre, ci și pe plan regional. Să avem acest nivel european și e clar că intenția mea este de a avea o separare sau o distinție foarte clară între angajamentele făcute la nivel european și cele la nivel național. Nu putem permite proiectelor care sunt inițiate doar din motive politice și discutate și delegațiile vin să viziteze factorii de decizie europeni, inclusiv Parlamentul European și cer de ce nu merge, de ce nu continuă. Rețelele transeuropene, un element cheie este să aibă o rețea centrală care va fi discutată și cu Parlamentul și chestiunea condiționalității care, sau condiționalităților, care e foarte importantă. Dar la nivelul comisiei lucrăm îndeaproape și e o cooperare foarte bună cu DG Regio și cu domnul comisar Han pentru a avea o anumită coerență între intenții și utilizarea fondurilor structurale și a fondurilor de coeziune. Cum se va realiza în practică? O să vedem. Noi desigur că promovăm toate proiectele care au o valoare adăugată transfrontalieră și europeană, deci să avem cooperare cu statele membre. Știm deja că această coerență cu sau în interiorul fondurilor structurale se va confrunta cu o rezistență deosebită în anumite state din Europa răsărită. În legătură cu alte posibilități, cu parteneriatele public-privat, să facem întâi un prim pas și anume cel legat de buget, să stabilim posibilitățile în bugetul european și angajamentele statelor membre și apoi desigur că dezvoltăm instrumentele cum să implicăm mai mult capital privat, asta e o altă mare poveste. Văd că timpul meu a expirat. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumesc. Acum urmează reprezentanții grupurilor parlamentare la rând din partea PPE, domnul Marinescu. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum spunea și domnul comisar, TNT este un program care poate avea o contribuție majoră la dezvoltarea economică a Uniunii Europene. În acest moment sunt în derulare un număr mare de proiecte în această direcție, în diverse stadii de implementare. Finanțarea din bugetul afectat nu a fost la nivelul cerut. S-a completat din fondurile de coeziune și de dezvoltare regională. Situația a creat o disipare a finanțării, o coordonare insuficientă între sursele de finanțare, inclusiv bugetele naționale, și de aici finalizarea unui număr mic de proiecte. În această perioadă, Comisia se află în faza de consultare cu statele membre pentru redefinirea atât a structurii TNT cât și a modalității de finanțare. Este un moment prielnic pentru a introduce un număr de principii care să, adaugă, să aducă valoare adăugată acestui program. Ca de exemplu, redefinirea proiectelor prioritare pe baza valorii adăugate europene, adică axe strategice transeuropene, legătura cu țări terțe, eliminarea locurilor uh, înguste. Concentrarea resurselor pe finalizarea proiectelor demarate și care se regăsesc în categoria de mai sus coordonarea proiectelor finanțate din fondurile structurale cu proiectele finanțate din TNT, dirijarea finanțării din Fondul de Dezvoltare Regională și din bugetele naționale către rețelele adiacente axelor prioritare pentru a le pune în valoare și pentru a crește efectele pozitive aduse de acestea. Alocarea resurselor din TNT și în funcție de contribuția statelor membre la punerea în valoare a acestor investiții utilizarea de surse adiționale de finanțare prin taxe pe infrastructură sau venituri din sistemele de comercializare a emisiilor de carbon, precum și sume provenite din uh, eurovinietă, implicarea băncii europene pentru investiții, încurajarea parteneriatelor public-privat. Cred că în situația în care se aplică aceste principii se va crea un suport consistent pentru includerea în viitoarele perspective financiare a unor fonduri pentru TNT mult mai consistente decât în exercițiul financiar uh, actual. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Liberatchi din partea socialiștilor. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Moja grupa polityczna odbiera... Mulțumesc, doamnă președintă, domnule președinte, domnule comisar. Grupul meu politic este printre cei care doresc să facă, să existe progrese pe TNT. Acest lucru confirmă așteptările și și noi vrem acest lucru. Am o întrebare, totuși. Pentru a schimba perspectiva la nivel european, ar trebui să existe mai multe inițiative la nivel european. Pentru că acum mai degrabă întregul este compus din elementele naționale. Rețelele de transport sunt divizate în secțiuni în diversele state membre Într-adevăr, aveți dreptate să subliniați că este nevoie de o bună finanțare, aceasta reprezentând uh, marea provocare. Toate resursele financiare ar trebui să fie dirijate fondurile structurale, fondurile uh, de coeziune, banii pentru programul TEN. Poate că ar trebui să se discute cu statele membre. Sigur că Banca Europeană de Investiții este foarte uh, binevenită ca și bugetele naționale și parteneriatele public-privat. Sigur, suntem pentru diversificarea surselor, aceasta ar aduce mai mulți bani și ne bucurăm să vedem că deja v-ați gândit la acest lucru. Trecând la priorități, susținem rețeaua ca abordare să încercăm să combinăm diversele secțiuni din continent. Sunt prea multe locuri neacoperite până acum și diferențe. Reprezint un stat membru nou și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că rețeaua de căi ferate este cam lăsată la o parte. În țara mea doar 10% din buget se îndreaptă către căile ferate și 90% spre transportul terestru. Acest tip de practici ar trebui schimbat. Cu privire la alte priorități, ar trebui să echilibrăm ocaziile de dezvoltare geografică dar și ca noi posibilități de dezvoltare. Iată ideea de bază. Dacă am vorbit prea mult, vă rog frumos, nu dați cu șocănelul, mai degrabă sunați din uh, clopoțel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liberatchi. Să știți că nu voi uh, suna din clopoțel, uh, nu voi face pe Moș Crăciun aici, ci îmi voi folosi ciocanelul. Dar, din păcate, ceasul nostru a stat așa încât nu am putut să urmărim timpul dumneavoastră, cred însă că l-ați respectat. Doamna Jens nu are cuvântul acum. Mulțumim, ne bucurăm de ambițiile foarte înalte pentru domeniul transportului. Aș dori acum să ridic o întrebare simplă. Care este situația? ce se întâmplă dacă uh, situația ajunge la un impas? Nu mai vin bani nici pentru TNT, nici pentru fondurile structurale, nu vor mai fi bani de investit. Ce și cum rămâne cu uh, proiectele prioritare, cele trei? Ce se poate face? Cât mai avem până să ne atingem obiectivele, dacă ne găsim într-o asemenea situație? ce ar mai fi de făcut, ce mai avem nevoie. Pe de altă parte, domnul Liberațchi vorbea despre crearea unui fel de fond de uh, transporturi care să asigure cumva uh, că uh, bani intră în rețelele transeuropene. Știu că este o, un subiect uh, delicat uh, în Parlament, în Consiliu. Mm, cei de la Regio nu sunt uh, chiar de aceeași părere. Există păreri divergente. Știm la ce vrem să ajungem, dar cum trecem peste această rezistență să încercăm uh, să ne ținem pe de o parte de programare, dar să ne asigurăm și de faptul că se creează rețele. În final, aș vrea să mă gândesc la părerea noastră legată de uh, proiectele mici, rețelele mai mici. În programul TNT uh, de astăzi, există și posibilitatea unor contribuții anuale și în fiecare an am observat că există mai multe uh, proiecte bune decât uh, bani, iar aceste uh, proiecte ar putea să creeze soluții transfrontaliere, soluții mai bune care să țină cont și de elemente de mediu, de mm, economisirea energiei, vedem că sunt multe proiecte care așteaptă finanțare. Care este părerea dumneavoastră pe această parte mai mică atente și a posibilităților de a le finanța? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Izabele din partea verzilor. Prezident. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, am mai multe elemente. În primul rând, Cred că nu mai putem întârzia discuția uh, de Carta Albă, care este așteptată de Comisia de Transport, și nici de resursele proprii sau resurse noi. Cred că și alții au menționat că rea sau alocarea doar sectorului de transport fără niciun alt fel de discriminare, cum ar fi uh, lăsând în afară tarificarea altor infrastructuri, ar periclita ar trebui internalizat uh, corțurile, costurile externe. Ar trebui, într-un fel, să facem același lucru nu e același lucru pe care trebuie să-l facem în domeniul transporturilor, trebuie să facem altceva. Pe de altă parte, cifrele sunt clare din punct de vedere a um, mijloacelor uh, alocate. Cifrele sunt clare în ceea ce privește transportul pe căi ferate față de cele de, uh, pe terestru, iar apoi criteriile uh, de alocare, dar și coerența sunt importante. Vorbim aici despre coordonare, dar care este în fond coerența între anumite eh, investiții în rețele transeuropene și ce se face sau nu se face din punct de vedere al coeziunii, băncii europene de dezvoltare, legislații de mediu, a eh, planificării regionale lucru care nu este doar un lucru uh, legat de coordonare, ci de coerență. Știm că există multe proiecte autorutiere uh, care sunt, merg împotriva ceea ce se întâmplă în alte domenii. Ce, cum rezolvăm în viitor acest lucru? Uh, aș adăuga că în rețea transeuropeană ar trebui să ținem fapt, cont de faptul că țările Uniunii Europene de multe ori privilegiază rețelele naționale și nu transfrontaliere și să nu uităm că și transfrontalierul este important. Și uh, uneori ar trebui, poate, să facem niște investiții acum în căile ferate care să ne permită economisiri în viitor. Există un sistem mai performant RTMS pentru căile de uh, fer, uh, lucru care ar economisi în viitor uh, investind în sisteme europene mai rapide și mai puternice, evităm uh, cheltuieli pe care altfel uh, ar trebui să le facem la nivel național și internațional. Din punct de vedere al cercetării, majoritatea banilor merg, știm foarte bine, uh, dar și pe Galileo, un proiect mult mai interesant decât Chiter, pentru că permite realizarea unei unui paralelism între poziționarea strategică geografică, dar și noile tehnologii. Și aici, domnule comisar, cred că există încă multe de făcut pentru a optimiza și a gestiona bine transporturile, ținând cont de uh, GPS, de Galileo și de tehnologia modernă, pentru a evita kilometri uh, făcuți inutil. Cred că mulți kilometri sunt uh, parcurși degeaba, deși uh, Uh, ar, am putea să mai facem multe altele din punct de vedere al necesității luptei împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc. Din partea ECR, acum domnul Faimon. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Grupul nostru parlamentar ECR consideră foarte important faptul că investițiile europene trebuie să creeze o valoare adăugată, iar rețelele pan-europene trebuie, ă, pot să contribuie și ele la sporirea acestei valori adăugate. Trebuie făcute chiar mai multe investiții în acest domeniu, pentru că dacă este să privim uh, infrastructurile de transport europene, fie că este vorba despre autostrăzi sau de calea ferată, atunci vom putea observa diferențele între Europa de vest, Europa centrală și Europa de est. Europa centrală și Europa de vest nu este suficient de interconectată cu Europa de est și mi s-ar părea o mare posibilitate de exploatare a valorii adăugate pe această direcție și anume corelarea rețelelor de autostrăzi din vest și a căilor ferate cu cele din est. Anumite părți din uh, Europa Centrală și de Est, de exemplu zona Baltică, nu este suficient de bine conectată la restul Europei. Același lucru este valabil și pentru regiunea Balcanilor. Cum apreciați această situație? Sunteți de părere că pe această direcție ar trebui să se facă investiții mai multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea GUE nu observ pe nimeni, nici din partea EFD, de aceea putem să trecem acum direct la lista de vorbitori. Ba nu, îmi cer scuze, avem marea onoare să îl putem saluta printre noi pe președintele Comisiei pentru Transporturi. Stă chiar în spatele lui Isabel și am ascultat care este avizul Comisiei TRAN. Cu toate acestea, vă rog, te rog, Brian, să contribui cu prezentarea ta. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. E o schimbare pentru mine să stau aici, în sală și nu la prezidiu. Vreau să încerc să apăr poziția Comisiei de Transport și politica echipei de transporturi, dar când am venit, am văzut aici multe echipuri cunoscute. Ne bucurăm să știm că suntem bine reprezentanți în comisia dumneavoastră. E o discuție de importanță cheie pe care o aveți astăzi. Și comisia care vine să discute TNT, pentru că până la urmă marea problemă este că nu dispunem de suficienți bani să construim tot ce vrem să construim. dar e problema de a încerca să avem cea mai bună valoare adăugată cu banii care sunt disponibili dar cred că e de ajutor pentru noi în transporturi ca în anumite privințe să ne facem singură reclamă, să vedem ce poate să da domeniul transportului strategiei Europei 2020, redresării economice, creării de locuri de muncă, sustenabilitate, durabilitate și mai degrabă decât ce vrea să ia domeniul transporturilor din ce e disponibil și să existe un exercițiu de echilibru în ce privește argumentele pro și contra. Transportul fiind un actor cheie în această redresare economică, în această strategie. E un actor cheie în întregul concept al Uniunii Europene, adică libertatea de circulație a oamenilor și mărfurilor. Fără transportul nu poți să deplasezi oamenii nici mărfurile. Comerțul are de suferit, regenerarea economică nu se mai produce, deci pentru noi, la Comisia de Transporturi, e important să facem acest mesaj să ajungă la dumneavoastră și la toți colegii să se distribuie acest mesaj pe scară mai largă, nu doar la Comisia Europeană, ci și la Parlament și la celelalte instituții. Așadar, din această perspectivă, după cum am descris adesea, nu venim ca un fel de Baci Cassidy și Sundance Kid. Nu venim să vă jefuim uh, în tren, să vă furăm toți banii, ci vrem să asigurăm și comisia dumneavoastră și alte comisii parlamentare că vrem să vedem cum să lucrăm cu dumneavoastră să se obțină cea mai bună valoare pentru transporturi în bugetul și liniile bugetare existente, ca și să încercăm să avem cât mai multe resurse și mai multe resurse, dacă se poate, pe liniile tente. Și aș dori să sprijin o idee, un lucru ce au spus deja colegii de la transporturi. Mai întâi, noi, în Comisia de Transport, credem că trebuie să existe o valoare adăugată europeană rețelelor, la rețelele tente zilele când erau 27 de politici de transport naționale care existau, ca să li se spune, rețea europeană și nimeni care să treacă dintr-o țară în alta. Au trecut. Noi prioritizăm în Comisia de Transport elementul transfrontalier. Să vă dau un exemplu. O linie minunată de viteză mare de la Madrid la Barcelona, alta de la Paris la Birmingham Paris și Perpignan, dar nimic între Perpignan și Barcelona. Și mai sunt și alte exemple de aceeași natură. Și în această privință trebuie să trecem dincolo de frontiere, trebuie să interconectăm sistemele naționale într-un uh, sistem european, ceea ce va fi una dintre prioritățile noastre. Celălalt element de durabilitate, pentru că noi credem că dacă există un, o rețea de transporturi eh, durabilă, sustenabilă, adecvată, aceasta e în avantajul mediului înconjurător, în avantajul eh, evoluției și dezvoltării sociale și economice. Nu doar eh, linii de metal sau să construim piste sau mai știu eu ce, dar există elemente și chestiuni cheie. Și în curând o să închei, doamnă președinte, da, trebuie să mărim volumul de fonduri europene pentru TNT care să corespundă strategiei 2020. Am ascultat astăzi ministrul britanic în fața Comisiei Camerei Comunelor cerând sau spunând că Marea Britanie ar trebui să obțină mai multă finanțare din TNT. Minunat! Dar nu poți să faci asta când prim ministrul spune dar trebuie să tăiem din bugetul european. Nu merg lucrurile așa. Cineva ar trebui să le spună și lor. Iar costul implementării de mari proiecte de infrastructură au șanse să crească, ceea ce subliniază și discrepanța mare care există între ce avem și ce trebuie să cheltuim. Aș vrea să subliniez coordonarea crescândă între fondurile disponibile pentru TNT și fondul de coeziune. Prezent 23% din finanțarea de coeziune se cheltuiește pe transporturi, dar mă întreb dacă atunci când cheltuim fondurile de coeziune, dacă de fapt ne gândim acolo la politicile de transport și prioritățile de transport pe care le are Uniunea Europeană. Pentru că atunci când te uiți la aceste cifre, se cheltuiesc foarte mulți bani pe construirea de drumuri, care nu este o prioritate a Uniunii Europene atunci când e vorba de transport. Deci cred că trebuie să existe o legătură mai strânsă cu prioritățile de transport ca și cu prioritățile de coeziune. În fine, aș dori să mai spun, doamnă președinte, că întotdeauna suntem interesați să vedem cum se vor finanța lucrurile. De câte ori îi spun uh, domnului președinte Barazov, spune cum finanțați. Întotdeauna vine cu răspunsul fermecat, uh, obligațiunile, dar până acum n-a apărut nicio obligațiune, dar trebuie, comisia trebuie să vadă cum ne uităm la diverse tipuri de finanțări pentru proiectele TNT, parteneriate public-privat. În trecut n-au avut succes. De ce? Pentru că publicul și-a asumat toate riscurile și domeniul privat și-a asumat toate profiturile. Trebuie să existe PPP-uri mai echilibrate și să vedem și alte forme de finanțarea pentru transport. Unii dintre membrii comisiei mei au vorbit de elementul de ring fence. Dacă vreți să-i dați uh, ministrului de finanțe un atac de cord uh, imediat, uh, spuneți-i de ring fencing. Și fiecare dintre cei 27 o să înceapă să aibă palpitații la inimă dar e o cale de finanțare, e să vedem cum se finanțează TNT. Și o altă idee pe care Comisia de Transporturi a dorit să o adreseze Comisiei dumneavoastră e următoarea. Dacă statele membre primesc finanțare de la Europa și nu o utilizează, atunci ar trebui să o piardă. Nu imediat să meargă în cuferele naționale, ci în cuferele europene de să poată fi utilizată pentru alte proiecte importante. Vă mulțumesc pentru timpul alocat, doamnă președintă, și că m-ați lăsat să vorbesc. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că un uh, ambasador mai bun decât domnul uh, Brian Simpson nu ar fi putut să existe. S-ar putea să fie foarte potrivit pentru un serviciu consular, dar un ambasador mai bun cred că nu ați putea avea vreodată. Mai avem uh, șapte uh, persoane care doresc să ia cuvântul. Îi citez. Von Pipa, uh, Zenda Gutmanis. Uh... Cu aceasta închei lista de vorbitori și vor avea cu toții ocazia să ia cuvântul timp de două minute. Apoi, domnule comisar, vă invit pe dumneavoastră să răspundeți la întrebările adresate. Domnul Țeller. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Domnul Simpson a subliniat deja prioritățile pe care le-am constatat noi la Comisia TRAN nu pot decât să mă alătur acestora, pentru că este foarte important să depășim granițele naționale. Aceasta este o prioritate a noastră, pentru că dacă mobilitatea sporită este un obiectiv al nostru, atunci și transportul este inclus aici. În felul acesta, oamenii reușesc să comunice mai bine și fluxurile economice pot să curgă fără niciun fel de opreliște. Dacă este însă să privim peisajul european, există două puncte în domeniul transporturilor unde mai avem probleme. Este vorba despre uh, transportul aerian, avem aici acest Single European Sky și pe de altă parte căile ferate. Cea mai mare companie de logistică din Germania spune că 60% din uh, transportul de bunuri uh, este realizat prin aer, al 40% pe uh, căile rutiere. De aceea, trenul și uh, transportul maritim reprezintă um, niște alternative secundare pentru că sunt mult prea puțin flexibile. Iată că acest exemplu spune lucrurilor pe nume. Pe de altă parte, există și firmele de transporturi care um, doresc îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Toate acestea ne arată că nu aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm cu strategia UE 2020. Trebuie să abordăm toate aceste probleme, pentru că TNT și celelalte proiecte europene nu trebuie să rămână undeva pierdute pe drum nu putem să finanțăm totul cu fonduri uh, publice, însă o pătrime din fondurile de coziune și structurale este vărsată deja în infrastructură, însă într-un mod necoordonat de la nivelul statelor membre. De aceea noi trebuie să spunem în ce direcție trebuie să fie investite uh, resursele europene și să indicăm o anumită direcție pentru ca uh, să nu ne limităm la nivel de dorință, iar interoperabilitatea să fie luată în considerare. Un subiect care a fost menționat aici. De asemenea, bugetele statelor membre. Sigur că ele nu doresc să li se impună o anumită direcție de investiții, însă cu introducerea eurovinietei așa se va întâmpla și fie că le place, fie că nu, va trebui să mergem pe această direcție. Iar ultimul lucru pe care doream să-l menționez și se găsește în legătură cu uh, finanțele publice. Nu se poate să reușim numai cu finanțare publică, avem nevoie de parteneriate public-private, care ne vor acorda oarecare siguranță. Mulțumesc, domnule Țeler, domnul Jean-Pierre Odi, pentru două minute. Don't. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ah, am încredere în mandatul trecut ați făcut foarte multe, sunteți un om serios. În momentul în care erați președinte al um, uh, Băncii Centrale din Estonia, ați fost un vizionar și astăzi ne faceți propuneri pentru rețele de transport. Trebuie să investim, dar acest lucru nu implică doar transportul, ci și domeniul energetic, spațiu, educație, apă, IT. Suntem în fața unui mare plan de investiții, de fapt, european. Am să vă fac două propuneri. Și uh, vă rog și pe dumneavoastră, doamnă președintă, ca în cadrul comisiei să vă gândiți. În structurarea noastră bugetară să existe o secțiune bugetară. În cadrul bugetului avem și cheltuieli curente. Astăzi apare necesitatea uh, de a uh, finanța cheltuieli plurianuale care vor depăși perspectivele bugetare de șapte ani. A doua propunere este la nivelul mijloacelor. Poate că ar trebui cu prietenii noștri din Parlamentele Naționale să facem un audit al cheltuielor publice pe cele trei eșaloane, european, național, executiv local, pe câteva e, funcții publice în care ni se spune că dacă punem în comun anumite cheltuieli publice, putem să ajungem la economii considerabile. Uh, 27 de uh, armate, dar nu mai avem inamici. Programele de cercetare care li se spun care uh, cheltuie de 15, 15 13 15 ori. Uh, de asemenea, acest audit ar putea să fie condus de Curtea de Conturi Europeană împreună cu cele 27 de curți de conturi europene uh, naționale și care ar putea să transmită și Parlamentul European și Parlamentelor Naționale lucru care ar putea să economisească foarte mulți bani, să permită un plan de investiții a Uniunii Europene și să poată să facă alte planuri. Mulțumesc, doamna Creel. Mulțumesc, doamna președinte. Voi anticipa o propoziție. Voi... Politica de coeziune nu este o politică a transporturilor și sper că cu toții suntem de acord cu acest lucru. Însă, sigur, dezvoltarea regională nu este posibilă fără o politică a transporturilor rezonabilă. De aceea este cât se poate declar că în domeniul politicii de coeziune va trebui să uh, realizăm aceeași contribuție pentru a avea niște regulamente și niște reguli de transport cât se poate declare. Sigur că da, ne interesează această chestiune a valorii adăugate europene și domnul Simpson a vorbit despre aceste interconexiuni transfrontaliere care sunt foarte importante. Ele trebuie să fie incluse și în politica de coeziune. Însă cred că trebuie să mai răspundem și la alte două întrebări, pentru că la ce ne folosește dacă investim uh, pe o anumită direcție din fondurile de coeziune într-un stat membru pentru proiecte de infrastructură și transport. Vorbim aici, de exemplu, de acel uh, proiect de legătură feroviară între Spania și Franța, dacă statul membru respectiv nu dorește să facă acest lucru, pentru că în felul acesta anumiți bani sunt angajați, dar rămân neinvestiți și sunt dați înapoi. L-am întrebat și aș dori să-l întreb pe domnul comisar dacă se dorește ca aceste resurse financiare să fie uh, investite cu adevărat țintit. În al doilea rând, s-a mai abordat acest lucru sub o altă formă, ceva mai devreme. Noi uh, am prezentat avizul nostru al uh, Comisiei Regii. Noi dorim ca fondurile neutilizate de la politica de coeziune să nu se întoarcă la statele membre. Uh, dumneavoastră, această comisie și comisia ne susține pe această direcție astfel încât banii să rămână la Uniunea Europeană. Știu că aceasta va fi o bătălie foarte mare, însă căutăm aliați pentru că în felul acesta s-ar putea utiliza banii pentru proiecte de infrastructură de transport. Mulțumesc, Derek. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac uh, o observație de natură generală și să îl întreb pe comisar un lucru particular. În primul rând, sunt de acord cu colegul meu, Brian Simpson. Sigur că Brian uh, a apărat politica transporturilor cu multă pasiune și el este îndreptățit să facă acest lucru. Uh, pentru că sunt multe proiecte de infrastructură a transporturilor care sunt în continuare în desfășurare uh, la nivel european și sunt sigur că se va găsi finanțarea și pe viitor pentru a se face acest lucru, fie că din fondul de coeziune, fie că din alte uh, fonduri, Banca Europeană de Investiții și așa mai departe. Însă este bine să găsim acești bani, este important pentru că trebuie să îmbunătățim transportul și trebuie să creăm locuri de muncă, un alt aspect foarte important. Și o întrebare specială adresată domnului comisar. Aceasta se referă la proiectul Caesar, CSR, despre care a, a vorbit dânsul. S-au făcut puține progrese pe, în acest proiect și a existat chiar pericolul de a se dezvolta un uh, alt uh, sistem de trafic dezvoltat de către americani. Aș vrea să știu dacă s-au mai înregistrat alte progrese, dacă ne vor învinge americanii pe această direcție. Marcus Mulțumesc pentru că ați respectat timpul, domnul Marcus Piper, acum. Mulțumesc. Domnule comisar, eu uh, sunt reprezentant al Comisiei Regii și poate că nu vă va veni să credeți, însă valoarea adăugată a rețelei de transporturi este absolut recunoscută în această comisie și noi dorim să investim bani înainte să ajungă aceștia în anumite proiecte caritabile, măcar să știm că au fost bine investiți. Însă, un lucru nou pentru noi este introducerea unui fond pentru transporturi. Noi ne temem că răspunderea europeană ar putea să fie centralizată în mod inutil. Și mă interesează care este oferta pe care ați putea să ne faceți dumneavoastră, cum putem să ne asigurăm că o activitate de investiție mai puternică în fondurile de transporturi nu ar putea să ducă la o situație în care regiunile pur și simplu să fie niște martori din exterior, niște observatori, dar din păcate să nu fie implicați suficienți. Sigur, noi avem disponibilitatea de a face mai multe, fie că este vorba despre accesul la rețelele TNT, fie că este vorba despre altceva, putem să cădem de acord. O a doua întrebare, banii sunt cât se poate de scumpi, ceea ce investim trebuie să fie investit cât se poate de eficient nu a sosit oare momentul să ne gândim mai bine să investim tocmai acolo unde transportul este foarte dens. Poate că pare contradictoriu ceea ce spun, dar dacă există anumite blocaje în zonele respective, niște deficite, atunci nu ar fi mai bine investiți banii într-o asemenea regiune decât undeva într-un ultim colț al lumii unde să mai construim o nouă autostradă? Danke. Mulțumesc. Acum are contul Ines. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, în primul rând, pentru posibilitatea de a avea această dezbatere în cadrul comisiei noastre Eu provin de la Comisia Tran, însă am de-a face și cu controlul bugetar și mulțumesc comisarului că s-a prezentat aici pentru a discuta cu noi. A vorbit despre Perpignan, s-a dorit uh, crearea unei asemenea interconexiuni, însă nu s-a mai realizat până la urmă. Calea ferată este foarte importantă atât pentru francezi cât și pentru spanioli și sper că până la vară vom reuși să punem pe picioare această legătură între Perpignan și un oraș din Spania. Centralizarea poate fi văzută drept o îngrijorare, însă îngrijorarea mea este pe altă direcție. Până la urmă, Franța și Spania nu își îndeplinesc uh, obligațiile financiare și, la nivel regional, ele nu uh, realizează infrastructurile pe care le solicită toată lumea. Noi solicităm mai multă guvernanță din partea Comisiei, astfel încât ea să se asigure că statele membre fac într-adevăr ceea ce s-au angajat să facă. De aceea, noi dorim aceste interconexiuni transfrontaliere. Iar întrebarea mea către comisar merge pe mai multe direcții. Vreau să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut și a precizat în uh, raportul intermediar, însă există și anumite proceduri care subliniază valoarea adăugată a programelor financiare și contribuția europeană, precum și necesitatea cofinanțării naționale. Și aș vrea să știu dacă Comisia dorește să aplice aceleași politici și în alte domenii, cum ar fi cercetare, agricultură, fonduri structurale pentru că noi ne-am dorit ca această valoare adăugată europeană să fie accentuată, să fie evidentă, așa cum a fost evidentă atunci când am vorbit despre regiunile transfrontaliere. Și credem cu adevărat că această valoare adăugată ar trebui să fie accentuată în mod sporit. În afară de coeziune, um, coeziunea socială, teritorială, cum Credeți că TNT și aceste rețele ar putea să contribuie la strategia 2020, astfel încât să ofere mai mult dinamism industriei noastre? Pentru că China investește mult în infrastructură, nu numai în căile ferate, nu numai în autostrăzi, ci și în industrie. De aceea cred că și noi am dorit să se întâmple ceva similar la noi. Iar în fine, domnule Haug, uh, Haug, toți uh, aș vrea să știu cum vom finanța noile TNT, noile proiecte TNT. Uh, timpul pe care vi l-am alocat este fix și ați vorbit atât de repede încât interpreții abia au reușit să țină pasul. Question to, to Mr. Commissioner. When... Mulțumesc, am o întrebare. În momentul în care am primit uh, bugetul pe comisie pentru 2011, ați propus o creștere cu 10% pentru susținerea um, transportului internațional. În uh, Grecia 810 uh, milioane de euro. Consiliul a tăiat din asta 100 de milioane. Deci a ajuns, de fapt, 12,3% care s-au dus. Uh, CSR, Marco Polo, în final uh, n-a mai rămas chiar atâta. Dar oricum, 100 de milioane e mult să scoți. Întrebarea mea este următoarea. Dacă lucrăm pentru 2012 sau pentru alte bugete, poate că știți mai bine, nu suntem informați de Consiliu. Absolut deloc. A avut loc ceva întârziere, așa cum ați spus la început, în cadrul statelor membre, în același timp de proiecte? De ce au încercat să taie și vor tăia tot? Sau a fost doar o nevoie fiscală de a tăia banii în forma în care s-a întâmplat în prezent? Mulțumesc, domnul Ian Albrecht. To con- Da, mulțumesc și eu aș vrea să confirm faptul că a fost corect ce s-a spus, Comisia de Dezvoltare Regională e împotriva Fondului pentru Transportul. Deci asta e clar dar în același timp uh, uh, dar trebuie să repetăm că suntem pentru abordare integrată și să nu integrăm nimic nici la nivel european, nici la nivel național și regional. Trebuie să ne decidem dacă nu va fi integrat pe plan european, Vrem să fie integrat, uh, să existe ceva complementar. Sunt de acord cu domnul Liberaschi, dar să începem să vorbim despre complementaritatea politicilor. Să fie planificat așa cum trebuie planificat. Și întrebarea mea e foarte concretă. După cum știm, la Comisia pentru Dezvoltare Regională, Comisia va pregăti contractul între Comisie și statele membre și contractul va avea diverse elemente. Întrebarea este, Comisarul pentru Transporturi va lucra la acest contract cu Comisarul pentru Politici Regionale ca să fie ceva complementar? Și aș dori să-i mulțumesc domnului comisar dacă ar putea utiliza o expresie foarte precisă, pentru că ați menționat că banii nu sunt la regii, ați spus sunt în mâinile um, managementului comun, shared management. Și aici e un management diferit, deci nu pot să spun că banii sunt la regii o modalitate cu totul diferită de gestionarea banilor, care a fost criticată foarte adesea în Parlament, dar cred că lucrurile sunt diferite. Iată de ce complementaritatea e importantă. Deci întrebarea, va exista un, o urmare a declarației că vrem abordarea integrată? Yes. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul comisarului pentru a putea răspunde la întrebările care au fost adresate. Da, mulțumesc. Desigur că apreciez uh, în mare măsură acest sprijin călduros pentru chestiunea de transport. Ce deci aș putea să vă spun în legătură cu abordarea generală în acest an, când lucrăm în acest domeniu, văd clar că transportul poate să dea o valoare adăugată suplimentară reală pentru Uniunea Europeană și e un lucru care nu e recunoscut. Multe cercuri consideră transporturile ceva care e deranjant și ar trebui să se reducă. În același timp, proiecte și probleme concrete sunt atât de acute pentru oamenii de rând în ce privește aviația, congestia. Deci putem face, putem să ne aducem o contribuție reală. Există un profil al transporturilor pe care putem să-l facem mai vizibil împreună cu Comisia de Transporturi am ridicat această chestiune importantă în documentele programatice, dar trebuie să vedem și o creștere a vizibilității, a profilului și la buget pentru transport. Dacă nu ai buget, ești un nimeni. Asta e foarte clar. Mai întâi ceva ce aș dori ca să răspundă special lui Ian Hiensen, care a spus ce se întâmplă dacă nu primiți banii, aceste proiecte și aceste lucruri suplimentare. Ca fost ministru de finanțe spun că totul e foarte frumos dacă avem diverse proiecte. Desigur, trebuie să spunem cine o să plătească înapoi și care va fi fluxul de venituri. Dar avem nevoie și de buget pentru toate aceste legături pentru a da cadrul necesar pentru utilizatori. Avem nevoie de bani, de buget și astăzi finanțarea transporturilor de la bugetul european nu este suficientă. Dacă va fi aceeași pentru următoarele perspective financiare, pentru mine ar fi un dezastru și cred că ar dăuna reputației Uniunii Europene de asemenea. Indiferent ce va fi, să lucrăm cu acele obligațiuni pentru proiecte e ceva avansat în departamentul nostru unde se dau tot ce e necesar pentru a dezvolta chestiunea acestor obligațiuni pentru proiecte și idei de proiecte pilot. Dar anumite elemente strategice, acestea sunt doar complementare, trebuie să fie și nevoile fundamentale trebuie finanțate. Desigur sigur că vă solicităm dacă nu puteți mări bugetul pe ansamblu, atunci vă rog să vă gândiți la structura bugetului. Ați spus, structura bugetului este că pentru transportul este sub 1%. Este inadecvat, ca să spun uh, diplomatic. Și desigur, TNT concret și chestiunile transfrontaliere ridicate de eurodeputați. Lucrăm cu aceste elemente transfrontaliere care sunt cruciale. Și vedem în actualul cadru TNT că elementele transfrontaliere sau înteziate, elementele naționale sunt finanțate conform planificării, elementele transfrontaliere sunt întârziate. Pentru următorul TNT, în mod clar, Comisia vrea să aibă un angajament foarte clar din partea statelor membre și nu doar o deschideri politice că cineva vrea să aibă un tunel, nu știu unde. Trebuie să fie foarte clar și care sunt angajamentele statelor membre de finanțare, calendarul și așa mai departe. Acesta e un element. În legătură cu ce au ridicat diversi vorbitori, a fost interesant să ascult definiția și designul, de fapt, final, stă în mâinile dumneavoastră. Legătura între fondurile structurale, fondurile de coeziune și rețelele strategice TNT. Am auzit aici aceleași îndoieli exprimate în legătură cu condiționalitate, cu alocări, cu earmarking. Unii sunt în favoarea unor tactici coerente, dar desigur că statele membre de fapt nu e corect. Unele state membre sunt de această părere, dar altele au suspiciuni și vor de fapt să utilizeze banii din fondurile de coeziune ca să finanțeze centuri uh, în jurul capitalei sau marilor orașe care nu au nimic de a face cu proiecte TNT sau transeuropene. Deci comisia, eu cooperez cu colegul Johannes Hahn la politica regională pentru a crea aceste contracte, anumite elemente de condiționalități, anumite linii directoare pentru a avea o politică coerentă. Dacă ne sprijiniți, cu siguranță vom putea reuși, poate nu 100%, dar cel puțin în majoritatea cazurilor, cel puțin să evităm lucruri unde există un proiect TNT, numărul nu știu care și după aceea vine un ministru și îmi spune știți că acum guvernul a modificat, avem cu totul alte priorități și ne trebuie la drumul uh, numărul cu tare, banii ăștia și ne trebuie. Nu putem schimba acum finanțarea? putem scoate banii de coeziune sau de la fonduri structural ca să-i canalizăm pentru nevoile locale. E ceva ridicol și desigur că nu se poate accepta. Deci o anumită condiționalitate de partea Comisiei, vom avea o înțelegere comună, dar evident va avea nevoie de o discuție foarte substanțială și aici. Deci mă bucur foarte mult și în legătură cu întrebarea legată de utilizarea banilor și am stat aici, în această sală, calitate de comisar uh, care era responsabil cu descărcarea și am întrebat la Comisia COCOBU, Comisia de Control Bugetar și desigur că m-am mândit că am avut acea revizuire intermediară a banilor TNT și am avut acea finanțare de 300 de milioane de euro bazați pe valoarea că banii nu vor fi utilizați. Nu a creat o tensiune redusă, dar cred că urmărim uh, foarte mult nevoia utilizării eficiente a banilor. Ce aș vrea să mai spun aici? Un lucru care a fost ridicat de unii eurodeputați, că ar trebui să promovăm căile ferate și modurile mai prietenoase față de mediu. E o chestiune complicată avem nevoie de o strategie de modernizare a căilor ferate. Modul de transport cel mai fragmentat. Dacă nu se schimbă căile ferate, niciodată nu o să poată concura cu domeniul rutier și acesta va fi elementul cheie. Deci avem nevoie de o politică paneuropeană a căilor ferate. După cum are Uniunea sau a avut Uniunea Europeană o politică în domeniul aviației. Deci căile ferate trebuie să fie competitive. Acesta trebuie să fie extrem de important. politica de coeziune și politica în materie de autostrăzi, aici lucrurile stau la fel. Am dorit să avem proiecte paneuropene. Nu excludem drumurile, mai ales în partea răsăritană a Uniunii Europene. Dorețea de drumuri este foarte slabă și are și un impact de mediu. Dacă e o rețea mai bună de drumuri, ar fi mai puțină congestie și mai puțină poluare. Deci nu se poate exclude în sine, dar desigur am dorit să promovăm transportul prietenos față de mediu, iar tente are un impact clar asupra mediului, o evoluție pozitivă. În legătură cu Cezar, în ce privește dezvoltarea acestui Cezar, totul merge conform planului. O altă problemă în legătură cu desfășurarea acestor, care se leagă foarte mult de reforma managementului traficului aerian. Fără acesta o să dăm de mari probleme foarte curând. Acum statele membre s-au decis să reformeze sistemul existent de gestionare a traficului aerian, ceea ce se leagă de acea instalare, desfășurare. O să vedem anul acesta sau chiar în prima jumătate anului cum o să meargă acest proiect. Și dacă nu merge bine conform planului, ar trebui să ne gândim la ce e de făcut pentru a avea un mai bun uh, management al traficului aerian. Ce privește proiectele de generație următoare, până acum am lucrat împreună cu SUA și sperăm că pe baza bunei cooperări sau, în fine, să spunem doar cooperării cu autoritățile americane, vom putea avea un modus vivendi pentru a dezvolta sistemele și vom coopera, pentru că, desigur, SUA are o resursă clară, militară, unde lucrurile diferă față de Europa, dar deocamdată am dezvoltat un sistem și va fi un sistem uh, de vârf dacă vom continua cu succes și cu reforma managementului traficului aerian. Galileo, care a fost menționat odată sau de două ori aici de raportor mai întâi, nu e domeniul meu în prezent. Ține de industrie, comisarul Tajani, deci nu pot să răspund în legătură cu Galileo. Ce a spus domnul Votman E vorba de o decizie politică. Dar de fapt nu știu. În proiectele multianuale nu vedem deocamdată că nu poate să continue și că oprește acest proces, dar desigur că e vorba de plăți și de credite care trebuie combinate. și trebuie să finanțăm proiectul. Vom reveni la autoritățile bugetare cu anumită amănunte. Deocamdată se leagă și de restructurarea banilor existenți, din cât știu eu. Cam asta doream să vă spun mulțumesc. Comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Într-adevăr, Astăzi am învățat încă o dată că pot exista idei bune, însă, așa cum a spus și domnul comisar, fără bani nu se poate implementa nimic. Deci pentru a implementa aceste idei este nevoie și de o finanțare. Sper că ne susțineți vis-a-vis -vis de ideea președintelui Comisiei TRAN care a spus use it or lose it. Este vorba despre sumele care sunt alocate anumitor proiecte. Cu toții împreună am uh, aflat că dacă transportul nu este funcțional, nu există nicio piață internă funcțională, iar Salvador va avea acum uh, câteva minute pentru a încheia această discuție. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar. Le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această discuție. A fost o discuție foarte interesantă. Pentru mine, în calitate de raportor, a fost de asemenea utilă. Știu acum ce părere au despre aceste lucruri comisiile de specialitate, precum și colegii din comisia noastră. S-a spus că dacă bugetul nu poate fi sporit, măcar structura uh, bugetului să fie restructurată. Pentru că mai puțin de 1% din buget nu ar fi util și cred că toată lumea poate să fie de acord cu această idee. Concret. În ceea ce privește afirmațiile comisarului și întrebările colegilor noștri, cu excepția întrebării controversate uh, a unei linii ferate între Perpignan și Barcelona, putem să cădem de acord că a existat un consens. Un consens destul de larg. Există necesitatea de a se investi în domeniul infrastructurii pentru ca altfel, astfel să se obțină o valoare adăugată sporită. s-a accentuat ideea proiectelor uh, de infrastructuri uh, paneuropene, transfrontaliere, pentru ca astfel să se combată tendința de a se construi numai infrastructuri uh, de transport la nivel național. Avem nevoie de interconexiuni mai bune, trebuie să se respecte de asemenea standardele ecologice. Domnule comisar, ați vorbit de asemenea despre diversitate. Diversitatea proiectelor de infrastructură realizate de statele membre. Trebuie să se facă o evaluare în acest sens de la o țară la alta, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre uh, transportul feroviar, care ar uh, fi foarte important în anumite state membre, pentru că există în anumite state un deficit foarte mare. Pe de altă parte, în alte state există un deficit mare de infrastructură rutieră. De aceea ar fi foarte bine să analizăm și să constatăm care sunt uh, și în ce măsură sunt alocate resursele în statele membre pe diversele infrastructuri de transport. În contextul crizei economice, multe state membre au fost nevoite să își amâne investițiile în marile proiecte de infrastructură. Sigur că este nevoie de mai multă coordonare, o armonizare mai bună cu fondurile de coeziune și fondurile uh, structurale și, de asemenea, o uh, armonizare cu politica de coeziune. S-a menționat dorința de a găsi obiective comune. Sigur că aici rămân niște semne de întrebare referitoare la obligativitatea de a investi anumite resurse financiare într-o anumită direcție sau uh, dacă se investește și mai mult în proiectele care sunt în curs de desfășurare. Trebuie să vă reamintesc, dragi colegi, că de în această dimineață am auzit deja mai multe ori spunându-se că și comesarii sunt interesați de o configurare orizontală a politicii structurale, indiferent de domeniul despre care vorbim, transporturi, agricultură, cercetare și așa mai departe. Ați, uh, se discute și cu domnul comisar Han, mai ales când este vorba despre criterii de condiționalitate care să fie introduse. Cu domnul Han ne vom întâlni pe 10 februarie și îl vom întreba și pe dânsul care este părerea sa vis-a-vis -vis de acest lucru, pentru că este clar că, în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene, vom avea de-a face cu resurse financiare limitate. De aceea, este foarte important modul în care alocăm banii din fondurile structurale. De asemenea, avem nevoie de finanțare din partea Băncii uh, Europene de Investiții și, de asemenea, obligațiuni și dorim să implicăm uh, într-un mod mai puternic și finanțatorii privați prin uh, încurajarea parteneriatelor public-private. S-au adresat întrebări și în ceea ce privește Galileo. Galileo Uh, vis-a-vis de acest proiect, parteneriate public-private au eșuat. Nu a existat o participare a investitorilor privați, de aceea au trebuit să fie investiți bani uh, publici din alte uh, bugete. Economia privată, aceștia se gândesc întotdeauna la profitul lor, la siguranță economică și este greu de mișcat ceva, mai ales când este vorba despre proiecte de infrastructură de amploare. Iar în final, o întrebare a existat o întrebare referitoare la calea ferată. Noi, cei de la bugete sau de la sure, suntem întotdeauna interesați de durabilitatea investiției, mai ales în domeniile care vizează infrastructura. De aceea ne îngrijorează solicitarea um, de a exista o politică feroviară pan-europeană, pentru că noi ne-am gândit că după atâția ani există deja așa ceva. Dar acum este exprimată aici ideea acestei European Single Railway, deci o cale ferată unică europeană, similară cu acel Single European Sky. Și, sigur, această idee este corectă și colegii ar putea să ne spună că acest lucru ar putea duce la o valoare adăugată mai mare. Domnul uh, comisar și toți comisarii cu care am discutat până acum Um, am reușit să cădem de acord uh, cu aceștia, să obținem un consens în linii mari. Și, de asemenea, toți membrii comisiilor sunt uh, de acord cu ceea ce s-a spus. Mulțumesc! Uh, sper să avem aliați din partea tuturor comisiilor și din partea comisiei atunci când vom începe negocierile cu Consiliul, pentru că atunci vom vedea de fapt cum stau lucrurile. Până una alta, mulțumesc! Vă mulțumesc că ați reușit să vă faceți loc în programul noastră încărcat pentru a discuta despre politica de transporturi și cred că acum putem să o salutăm deja pe doamna comisar care urmează să ni se alăture. Nein, liebe Kollegen, nein, nein, wir haben jetzt keine Pause. Nu, nu, dragi colegi, nu este nicio pauză acum. Noi lucrăm aici la foc continuu. O salutăm deci cu această ocazie pe doamna comisar responsabilă pentru cercetare, inovare și știință. Domnule comisar, un călduros bun venit alături de noi. Avem, am avut deja foarte multe întrebări pe care le-am adresat uh, celorlalți comisari, v-am adresat și dumneavoastră întrebări în scris pe care le-ați putut viziona deja. Raportorul uh, nostru a notat o serie de întrebări pe care dorim să vi le adresăm. El, uh, timp de 5 minute, va face o introducere în tematica noastră de astăzi și apoi dumneavoastră veți uh, primi cuvântul pentru 10 minute. Este mereu aceeași desfășurare. Deci vă veți putea susține prezentarea timp de 10 minute, iar în încheiere vom avea o rundă de întrebări din partea reprezentanților grupurilor parlamentare și în funcție de timpul care ne-a mai rămas vor mai putea adresa întrebări și alți uh, deputați iar apoi dumneavoastră veți avea ocazia să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Mulțumesc, Salvador, este rândul tău. Muchas gracias, eh, presidenta. Bienvenida, señora eh, comisaria. Eh... Mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit, doamnă comisar. Stimați colegi, este deja penultimul punct de pe agenda de astăzi, agenda foarte plină. Am uh, auzit uh, opiniile uh, a numeroși comisari responsabili pe mai multe portofolii. Este important să auzim care este părerea domnilor lor, mai ales în perspectiva financiară viitoare. Doamnă comisar, Ținând cont de domeniul dumneavoastră de competență, întrebarea mea se referă mai degrabă la miza valorii adăugate comunitare. Mai mult, poate, decât uh, pentru domnul comisar Calas, care v-a precedat. 93% din cheltuieli în domeniul dumneavoastră se face la nivel național, deci doar 7% la nivel european. Prima întrebare. Acest sistem este mai eficient decât dacă am avea un adevărat uh, spațiu european al cercetării, 27 de politici de cercetare în statele membre. Ar fi mai bine oare să avem o mai bună coordonare din partea Comisiei Europene? În uh, evaluarea celui de-al șaptelea program cadru s-a enunțat este nevoie cel puțin să se mențină nivelul investițiilor în cercetare și inovație. Puțin cam optimist, ținând cont de spiritul care domnește în prezent în statele membre. Suntem de acord cu analiza dumneavoastră, să știți, dar mijloacele din programul cadru 7 ajung oare ele pentru a Uh, reuși să îndeplinim uh, obiectivele strategiei pe 2020 la cercetare și uh, inovație. Cu privire la structura politicii, avem mai multe sub rubrici, sub puncte. Și aceasta pentru a ghida repartizarea fondurilor structurale în funcție de obiectivele care se doresc privilegiate. Pe baza experienței dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți despre structura care ar putea fi uh, cea mai bună pentru finanțarea și coordonarea politicii de cercetare și inovare? Cum s-ar putea îmbunătăți coordonarea cu politi- politicii uh, de uh, structurale? Ar putea oare să se aloce bani înainte? Și care ar fi rolul fondurilor structurale, poate pentru o mai bună coordonare. În cadrul mandatului trecut am văzut, am lucrat mult pe finanțarea Institutului European de Tehnologie. În prezent există două inițiative care au fost deja puse în mișcare, a apărut și o a treia. Acest institut european dispune de masa critică necesară astfel încât să contribuie în mod decisiv la întărirea politicii europene de inovare? Așa se întâmplă sau nu? Sau ar trebui să ne implicăm mai mult în favoarea acestui proiect în viitoarele perspective financiare? În plus, în numeroase sectoare, mai ales în domeniul cercetării, se pune întrebarea eficienții gestiunii programelor. Avem raportori în Parlament care se ocupă de acest subiect specific și am dorit să vedem și care este poziția dumneavoastră, doamnă comisar, asupra Uh, simplificării celui de-al optelea program cadru, care sunt mizele, uh, mai ales uh, modul în care este acesta gestionat. Proiectele de cercetare ar trebui să fie finanțate mai mult în funcție de rezultate, de activitățile vizate pentru a atinge rezultatele respective? Iată niște răspunsuri pe care le așteptăm astfel încât să ne putem decide uh, cum vor fi alocate resursele, cum uh, vom conduce arbitrajele, dat fiind că există obiective foarte ambițioase deja uh, stabilite de strategia din 2020. Um. Perfect, excelent, v-ați respectat foarte bine timpul. 5 minute, domnule comisar, acum dumneavoastră aveți cuvântul. Sunt încântată să am ocazia să discut cu dumneavoastră astăzi rolul cheie și investițiile strategice al cercetării și dezvoltării pentru creștere și crearea de locuri de muncă, mai ales în contextul strategiei 2020 a Uniunii Inovații. Vreau să mă concentrez pe ideea unui cadru strategic comun și modul în care ar putea fi elaborat pentru a sprijini obiectivele noastre. În comunicarea privind revizuirea bugetară din octombrie anul trecut, Comisia a propus să pună toate instrumentele referitoare la redresare, ă, cercetării dezvoltare într-un cadru comun de strategie în ultimul cadru financiar multianual uh, s-a dublat și până în 2013 va reprezenta 7% din bugetul Uniunii Europene. Programele actuale și trecute au aprofundat cunoștințele și ne-au ajutat să dezvoltăm noi politici în ce privește schimbările climatice, de exemplu. Au dus la îmbunătățiri cheie în bunăstarea cetățenilor. De exemplu, tratamente pentru bolile rare, care nu se pot realiza pe plan național. Finanțarea europeană a stimulat de asemenea inovații majore în tehnologii pentru consumatori care au dus la crearea de bogăție, cercetarea care a dus, de exemplu, la standarde pentru rețelele mobile 3G, 3D, finanțarea la nivelul lui 2013, 10 miliarde pe an ar putea să dea cam 400.000 de locuri de muncă până în 2025. Acestea sunt orientate spre viitor pentru a atinge competitivitatea mondială și crearea de locuri de muncă. Cercetarea și inovația, cheltuielile viitoare trebuie să aibă un impact și mai mare în ce privește creșterea economică, crearea de locuri de muncă pentru a face față schimbărilor în societate. Toată lumea trebuie să conteze. Pentru a atinge asta vreau să continuăm cu cele mai bune practici și politici pe care le-am promovat în trecut pentru a face reforme unde e nevoie ca și concurenții China sau SUA, de exemplu, Uniunea Europeană acceptă cu o abordare strategică pentru inovație și cercetare cea mai bună cale pentru a ieși din actuala criză economică, dar trebuie să ne asigurăm că cercetarea și inovația, instrumentele europene corespund scopului, să aibă scara și sfera de aplicare necesară pentru a face față provocărilor pe plan uh, social, să concureze pe plan global, iar Uniunea Europeană trebuie să reprezintă un exemplu cum cerem statelor membre să investească, să modernizeze, să îmbunătățească sistemele de cercetare și inovație și noi trebuie să facem la fel cu propriile instrumente. Propunerea pentru un buget modern care privește în viitor trebuie să aibă acest element pentru a fi un răspuns credibil pentru obiectivele lui 2020 și în același timp trebuie să ne ocupăm de punctele slabe din actualele programe de cheltuieli pentru a le face mai simple, mai eficace în ce privește impactul accesibile și transparente. Conformitate cu analiza și evaluarea intermediară la programul cadrul 7 și SIP, principale probleme, prea multe programe mici și diverse instrumente fără nicio strategie generală. Uh, Sfera de aplicare și uh, scară insuficiente pentru a le face vizibile. Decuplarea artificială a cercetării de demonstrații, inovații și instalare, desfășurare sisteme de management bazate pe procese prea complicate, reguli diferite, proceduri diferite între programe diferite, legături slabe, neclare cu prioritățile lui 2020 și cu principalele provocări societale, lipsă de viteză și dinamism în traducerea rezultatelor cercetării în produse și servicii care se pot comercializa, legături insuficiente, insuficientă complementaritate și aliniere strategică cu alte instrumente, fonduri structurale, programe de cercetare dezvoltare și, în fine, o lipsă de impact clar și vizibilitatea rezultatelor pentru cetățeni. Iată de ce am convingerea fermă că un cadru strategic uh, clar care aduce finanțarea pentru cercetarea de dezvoltare este esențial. Un cadru comun care ne va da scara și sfera de aplicare necesară pentru a face față acestor uh, provocări societale pentru Europa, pentru a simula creșterea și crearea de locuri de muncă nevoie de un cadru strategic comun pentru a sprijini ambițiile lui 2020 și Uniunea Inovației. De asemenea, răspunde ambiției de a da sprijin pe întregul lanț de inovație, de la laborator până pe piață. Ne-ar permite să demonstrăm convingător cum tratăm principalele provocări și ne-ar da baza de simplificare a programelor pentru a le face mai atractive pentru participanți. Un cadru strategic comun pentru cercetare și inovație ar atinge această simplificare, lucrând în baza unui set de reguli, proceduri și sisteme informatice, indiferent de instrumentul de finanțare. Ar oferi simplificarea matricei complicate de diverse rate de finanțare și a metodelor de determinare a costurilor indirecte utilizând uh, rate fixe, sume fixe unde e posibil, dând soluții, în special pentru micile proiecte, iar Comisia ar uh, aplica proiecte pilot, dar după cum știți, comunitatea științifică are o atitudine foarte critică cu privire la acest concept. Sistemul îmbunătățit de rambursare a cheltuielilor trebuie să fie elaborat. Va fi important să se proiecteze un cadru care să încurajeze proiectele inovatoare, să ajute IMM-urile inovatoare să exploateze noi surse de finanțare care au un efect de pârghie atât în finanțarea publică cât și în cea privată. Facilitatea de partajare a riscului este un exemplu bun și ar trebui să ne bazăm pe succesul acestea. Ca parte din cadrul general, fondurile structurale ar trebui să fie pe deplin exploatate pentru a dezvolta viitoarea generație de infrastructuri de cercetare bazate pe specializare regională. După cum știți, sunt angajată pe deplin pentru simplificare, îndepărtând birocrația nenecesară, făcând programele cât mai accesibile pentru cei mai buni uh, cercetori și inventatori. Trebuie să ne apropiem pe o abordare mai bazată pe încredere. Iată de ce anul trecut am adoptat comunicarea privind simplificarea implementării programelor de cercetare europene, care a prezentat pe termen scurt și pe termen lung opțiuni de reducere a poverii administrative pentru beneficiari. Acel document, doamna președinte, a declanșat dezbatere instituțională intensă și vreau să spun că raportul Carvalho din PE pe care l-ați adoptat cu o foarte largă majoritate în noiembrie anul trecut a sprijinit foarte mult majoritatea opțiunilor prezentate în comunicarea noastră și ne-a dat și idei suplimentare. Un cadru strategic comun ar permite să ne apropiem de reguli mai standardizate în toată finanțarea europeană pentru cercetare și inovație, valorificând uh, realizările de până acum și reducând complexitatea pentru participanți. Mai rămân niște chestiuni cheie. Cum uh, viitoarele mecanisme de finanțare trebuie să fie structurate în cercetare și inovație, care să fie prioritățile și ce instrumente să utilizeze pentru a servi cel mai bine obiectivelor Uniunii Europene a lui 2020 și Uniunii Inovației contribuția factorilor de interes um, va fi filtrată printr-o consultare înainte de finalizare de către Comisia propunerii legislative. Consultarea se va lansa cu o carte verde care precizează întrebările cheie uh, care o să apară în viitorul apropiat. Consultarea va dura până la mai cu o manifestare pe 10 iunie de încheiere și apoi propunerile legislative spre sfârșitul anului 2011. E clar că Ă, așteptăm ca și șefii de stat și guvern să aducă o contribuție puternică atunci când se întâlnesc la Consiliul European în cursul zilei de joi, săptămâna aceasta. Veți înțelege că nu putem în această fază să anticip ă, viitoarea poziție a Comisiei privind cadrul finanțării multianuale, nici uh, ideile finale pentru cercetare și inovație, dar evident că vă stau la dispoziție pentru orice întrebare aveți pentru a clarifica orice aspecte care vă interesează în această fază a dezbaterii. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir in Mulțumesc. Trecem acum la întrebările adresate de reprezentanții grupurilor parlamentare, care au fiecare câte patru minute la dispoziție. Maria Carvalho, din partea PPE. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule, doamnă comisar. Ultimul raport pe cifrele legate de cercetare nu este încurajator. 80% din um, cercetare este în afara Europei și 69 din cererile de uh, pate, de brevete, sunt de asemenea în afara. Este esențial să întoarcem balzor. Putem, în următoarele programe și bugete, să refacem această imagine este important să luăm hotărârea acum. Dacă nu, 2020 nu va fi decât prea târziu să mai facem acest lucru. Regresul sistemului implică, în primul rând, uh, cere finanțare, o mai bună integrare a um, triunghiului cunoașterii și o mai mare simplificare a structurii cercetării, pe de o parte, și a regulile administrative și financiare. Pe de altă parte, în lumina acestor factori, am trei întrebări succinte. În primul rând, nivelul de finanțare în cercetare și inovare pentru a atinge obiectivele pe care ne le-am stabilit. Care este nivelul de finanțare pe care crede doamna comisar că este nevoie transfrontalier în programele transfrontaliere de cercetare și inovare. Ați menționat nivelul de, că este egal cu 2013. Uh, Aș putea să întreb care va fi și în celelalte programe legate de triunghiul cunoașterii. Apoi, cum se poate integra cel mai bine programul cadru CIP și EIT? Ați vorbit despre structură. Ați putea să ne spuneți mai multe despre structura generală pe care crede Comisia că este, va putea să promoveze aceste obiective? Apoi, simplificare. Și mă gândesc la două aspecte. În primul rând, complexitatea programelor europene, a instrumentelor, uh, multiplicarea organelor de cercetare face și mai grea uh, candidarea și cererea de fonduri. În acest sens mă gândesc cum s-ar putea simplifica această ramificare? Nu s-ar putea oare să avem programe mai simple, programe cadru, astfel încât factorii interesați să poată candida. Apoi, din punct de vedere al procesului de simplificare financiar și administrativ, următoarea uh, generație de uh, programe de cercetare trebuie să se bazeze pe încredere, siguranță legală și simplificare, care ar putea să fie uh, abordarea cea mai bună. Cum consideră Comisia că aceste principii de bază pot fi asigurate în programul cadru 8. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. În regulă. Ivailo, 4 minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Așa cum spunea și doamna Carvalho, trebuie să atingem cel puțin două lucruri în primul rând, să uh, nu mai fie tendința negativă de cercetare și inovare în uh, Europa și apoi să încercăm să translatăm în practică uh, rezultatele cercetării și inovării. Acesta este obiectivul general a tot ceea ce facem noi în cercetare. Am câteva întrebări pe care aș dori să le ridic. În primul rând, cum intenționați să procedați pentru a atinge obiectivele? Ați vorbit despre programul cadru strategic pentru cercetare și inovare, care sună foarte frumos, ambițios, dar mă întreb care este opinia dumneavoastră cu privire la nivelul finanțării Credeți că ar trebui să fie cifre obligatorii sau să creăm niște stimulente prin instrumente obligatorii, astfel încât și alte entități publice sau private să mai investească în cercetare? Apoi ați spus că este o problemă cu vizibilitatea scăzută, cu proiectele mai mărunte și așa mai departe. În același timp, ceea ce face este să creăm companii mai mici, cercetări de uh, la nivel mai mic. Considerați că chiar trebuie să ne concentrăm pe uh, proiectele chiar foarte vizibile pe scară largă uh, în loc să uh, dezvoltăm latura mai puțin vizibilă și mai mică a IMM-urilor și companiilor mai mici. Apoi, ați mai menționat un subiect pe care îl, îl discutăm și noi în Parlament în momentul în care vorbeam despre schimbările regulamentului financiar, și anume simplificarea care nu reprezintă doar o unificare a regulilor, ci și o simplificare a poverii administrative și acordarea posibilității, mai ales pentru utilizarea internă a domeniului de risc. Pentru că vorbeam despre uh, regulamentul viitor financiar care um, are un uh, domeniu în care ar trebui să se permită uh, acel aspect despre care am vorbit. Apoi, în momentul în care vorbim despre finanțarea în viitor a cercetării și inovării, chiar oare trebuie să ținem uh, sub același uh, titlu proiectele mari și cele mai mici? Uh, pentru că ă, dacă păstrăm așa, ă, vor fi ă, periclitate alte domenii ale cercetării. Poate ar trebui să fie lăsate cumva proiectele mai mari, vizibile, un fel de a doua linie de finanțare. Și în acest sens considerați că programele foarte mari spațiale ar trebui oare să fie într-o într linie separată de buget? Mulțumesc. Ian. Ian Gebrandi din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisarului pentru prezentarea sa. Cu toții știm că cunoștințele sunt uh, capitalul cel mai important de care beneficiem în această lume a competitivității internaționale, mai importante chiar decât uh, munca ieftină. Și cred că în prezent ar trebui să ne îngrijorăm în ceea ce privește aceste cunoștințe, pentru că am văzut uh, ultimele cifre provenind de la Comisia Europeană și am observat același lucru și cu alte ocazii. De exemplu, săptămâna trecută o companie olandeză era pe cale să producă um, vehicule ușoare, utilitare electrice, compania a fost uh, achiziționată de o altă companie chineză și ei, printr-o simplă investiție, au achiziționat practic ani de investiții în uh, cercetare și tehnologie. Deci, din punct de vedere economic, uh, cunoștințele sunt foarte importante și acestea, în cazul nostru, au ajuns acum în străinătate. Esențial pentru economia noastră viitoare este să ne concentrăm și asupra bugetului, dar cred că ar trebui să avem o integrare orizontală a tuturor sectoarelor pe care le avem. Să oferim uh, fermierilor ajutor, dar să combinăm acest lucru cu inovație și cercetare și în domeniul agriculturii. Și și în alte domenii în care cheltuim bani trebuie să procedăm în mod similar. De aceea vreau să vă întreb cum apreciați această părere. Domnul Oettinger a spus în această dimineață că cercetarea este o chestiune bugetară și eu sunt întru totul de acord cu el. Care sunt care este părerea dumneavoastră despre acest lucru în perspectiva evoluțiilor viitoare? Anumite state membre doresc să înghețe bugetul european. Care este rolul bugetului european în ceea ce privește investițiile sporite în cercetare la nivelul Uniunii Europene. Și în fine, doamnă președintă, o ultimă cercetare se referă la capacitatea de absorție în cadrul Uniunii Europene. Absorția fondurilor de care putem beneficia. Aceasta reprezintă o problemă mare. Avem în prezent o problemă de prea mulți bani europeni? Eu nu cred asta. Însă sunt cât se poate de curios să văd ce ne puteți spune dumneavoastră despre acest lucru și ce putem să facem pentru a avea o capacitate de absorpție mai mare și mai bună în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Helga. Oh, once again, thank you, uh, dear Mulțumesc încă o dată, domnule comisar, pentru discursul dumneavoastră, doamnă comisar, pentru discursul dumneavoastră. Sunt de acord că trebuie să avem un cadru strategic comun. Aceasta este decizia strategică cea mai importantă pe care trebuie să o luăm. Este clar că Statele Unite, China, India, Brazilia reprezintă competitori importanți pentru Uniunea Europeană. De aceea noi trebuie să fim în stare să ne ridicăm la înălțimea acestor concurenți, țări foarte puternice, foarte importante, care investesc foarte mult și am uh, auzit acest exemplu tipic prezentat de antevorbitorul meu, care este, ce fac chinezii atunci când au posibilitatea să facă acest lucru. Vorbim aici despre facilitare, aplicare și accesul mai facil la resurse, modul în care sunt folosite acestea și um, cum sunt accesate ele de către cetățeni. Și a apărut și această idee a parteneriatelor uh, de inovație europeană și aceste one-stop shops uh, o idee cât se poate de clară de a avea o singură organizație, astfel încât cercetarea să fie uh, bine canalizată, iar cei care doresc să facă așa ceva să se adreseze către o singură unitate. O a doua idee, aș vrea să aflu mai multe amănunte în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală și brevetul comunitar ce ne puteți spune referitor la calendarul de implementare al brevetului comunitar? Ca membru al Comisiei pentru Cultură doresc să subliniez un lucru. Eu cred că industriile creative joacă un rol foarte important la nivelul inovației și al dezvoltării de idei creative. De aceea, ele au o legătură cât se poate de clară cu IMM-urile și ar trebui să fie o parte integrantă a strategiei de inovare și de creativitate uh, din Uniunea Europeană. Și aș vrea să revin la întrebarea lui Salvador Gariga privind uh, tehnologiile, pentru că cred că trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile în domeniul științei și tehnologiei. Domnul Oettinger a spus în această dimineață că nu ar trebui să existe o concurență între finanțarea ITER și cercetare. Însă, în viața reală și pornind de la un buget real, există un conflict, există concurență și de aceea aș vrea să cunosc care este abordarea dumneavoastră a acestei întrebări cât se poate de dificile. Yes. Mulțumesc! Acum, din partea ECR, Vă rog. Vážená pani Mulțumesc, doamna președinte, stimată doamnă comisar. Este cât se poate declar. În vremurile noastre, cei mai mulți bani sunt investiți la nivel național în cercetare și inovație. Iar dacă cheltuielile în următorul cadru financiar multianual vor crește, atunci Uniunea Europeană nu va investi mai mulți bani în acest domeniu decât statele membre individuale. De aceea, apare aici o întrebare, o întrebare a priorităților Uniunii Europene, respectiv ale statelor membre. În ce măsură pot fi coordonate aceste priorități? Cum poate Comisia Europeană, alături de statele membre, să evolueze în acest domeniu, să coopereze unele cu altele, astfel încât să se observe evoluții în domenii lipsite de perspectivă. Cum putem combina ceea ce se întâmplă la nivel național cu ceea ce face și dorește să facă Uniunea Europeană? Cred că aceasta este cea mai mare provocare pentru noi. Sursele combinate de la nivel național și de la nivel comunitar și investițiile în acele afaceri care sunt importante pentru Uniunea Europeană. Mm. Aceasta este cea mai mare provocare. Mulțumesc! Observ că nu este nimeni din partea GUE în sală, însă doamna Andreasen pentru EFD. Question, thank you. Da, aș dori să formulez o întrebare. Da, Marta, da, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, e un film de la Hollywood care rulează la cinematografe. Îi spune rețeaua socială. Filmul prezintă foarte frumos modul în care s-a produs revoluția informatică și comunicațională, cu asumarea de risc, într-o cultură în care cu investiții de capital de risc s-a înființat o companie, dar și mai important, în film se confirmă că revoluția internetului a avut loc din cauza unui sistem de educație mondial a universităților uh, membre la rețea și a institutelor de cercetare care erau legate între ele. Acesta e primul comentariu, doamnă comisar. Mă tem că în comunicarea comisiei privind Uniunea Inovației, cuvintele oameni, universități și instruire nu sunt utilizate în suficientă măsură. Deci aș spune că ne lipsește nu doar cultura, ci și conceptul de rețea între sursele de inovație. Acum, întrebarea mea. Ar trebui Uniunea Europeană, proiectele acestea europene să fie finanțate prin fonduri nerambursabile prin controlarea rezultatelor mai degrabă decât pentru activități în SUA? se aplică metoda unei matrici de început, care e un proiect pe care partenerii federali și de universitate apoi documentează investițiile în știință pe care le prezintă publicul. E o inițiativă care promite să monitorizeze impactul investițiilor federale în știință asupra ocupării, generării de cunoștințe și sănătății. Institutele de cercetare și universitățile care nu demonstrează niciun rezultat, deși au fost finanțate cu bani de la stat, sunt tăiate de pe listă și nu mai pot primi alte fonduri. În întrebarea mea, doamna Queen, oare noi de ce nu adoptăm acest sistem, cel puțin ca să avem o idee, o imagine, care sunt până la urmă rezultatele banilor pe care îi cheltuim în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc. Cu aceasta am încheiat runda de întrebări adresată de reprezentanții grupurilor parlamentare și ne aflăm în fericita situație în care toată lumea a respectat cu mare disciplină timpul alocat. Deci, doamna comisar are posibilitatea să ne răspundă la aceste întrebări. Urmează deci o primă rundă de răspunsuri și apoi vor urma ceilalți uh, vorbitori. Fiecare va avea două minute la dispoziție. Marcus Pieper, Marit Paulsen, Iva Scott Manis und Merit McGuinness. Und Marta Andreasen, ja. Aceasta este lista de vorbitori pe care o completăm acum cu cei care mai doresc să ia cuvântul. Și iată că acum uh, urmează prima rundă de răspunsuri. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul să pună întrebări. În legătură cu proiectele de infrastructură mare, ITER, Galileo, GMS, când am devenit comisar în februarie anul trecut, m-am confruntat cu această, acest dosar atât de complicat ITER un dosar care n-a fost gestionat pe cât de bine l-aș fi făcut eu venind de la Curtea de Auditori. Dosar în care statele membre au dat un pas înapoi și au spus e problema dumneavoastră, doamnă comisar. Erau chestiuni și de guvernanță și chestiuni financiare. Au existat modificări în structură la Barcelona. Am cerut organizații internaționale să se ocupe de probleme de guvernanță și să pună proiectul pe baza adecvată și pe plan internațional, dar finanțarea pentru ITER a fost o chestiune în evoluție, un fel de fata morgană. Am crezut că am găsit o soluție în discuțiile dinainte de Crăciun. Din păcate, a existat după aceea o bălbăială și o problemă la Parlament care a dus la probleme suplimentare și va trebui să continuăm cu discuții suplimentare. În orice caz, am tras uh, un învățământ. E ceva ce am promovat în mod constant la comisie, că trebuie să avem un buget în care să se aplice ring fencing pentru proiectele de infrastructură de scară mare. Nu putem să le gestionăm singuri, știm că nu există această experiență la noi, dar știm că e o experiență că de câte ori e o problemă de buget, statele membre se întorc la comisie și nu putem permite ca această situație să continue. Deci sunt de părere fermă care rezultă din frustrarea de a trata dosarul ITER că așa va trebui să ne desfășurăm activitatea pe viitor. Simplificarea. Nivelul de finanțare și care ar trebui să fie cum a spus pe bună dreptate doamna Carbaie, în toate declarațiile publice pe care le-am făcut, am vorbit despre a împrumuta cel puțin la nivelul lui 2013. Asta nu spune că n-aș saluta sprijin de finanțare care să treacă de acest an. Cred că avem nevoie, mai presus de toate, uitându-ne la programul de cercetare, trebuie să putem dovedi tuturor cetățenilor contribuabililor că nu cheltuim bani la nivel european decât care aduce o valoare suplimentară față de cei cheltuit în statele membre. Să nu continuăm cu genul de fragmentare, multiplicare de finanțare care continuă, unde există diverse bucăți și bucățele de cercetare, după cum am descoperit în pregătirea audierii din ianuarie anul trecut cu privire la aceeași bacterie care se fac în 80, dacă nu mai multe, cercetări diferite și toate primesc finanțare. Nu cred că putem continua pe această cale. Iată de ce sunt de părere fermă că trebuie să punem la un loc și să coordonăm ce facem pe plan european în formă simplificată, dar și într-o formă care să ofere certitudinea juridică pentru factorii implicați și pentru beneficiari. Și soluția este prin cadrul strategic comun. Cred de asemenea că e foarte important să vedem care sunt urgențele de inovație pe care le avem să privim lucrurile în față. Cred că avem o șansă în această săptămână când se vor întâlni și vor discuta șefii de stat și de guvern, vor discuta inovațiile pentru prima dată, va fi o ocazie pentru ei să dea sprijinul pentru ce facem noi în această zonă, dar și în contextul celor două elemente, unul care a fost menționat de un vorbitor, Uniunea Inovației Um, scorul de până acum cu niște fapte clare, șocante pentru unele state membre, de fapt pentru toate, un, și pentru cele care se descurcă bine și pentru cele care se descurcă mai puțin bine, dar și ce a spus președintele Obama săptămâna trecută în discursul privind starea Uniunii în ce privește inovația. Cred că finanțarea pe baza rezultatelor obținute e un lucru de care să ne ocupăm cu seriozitate. Ce am spus și în discurs, și mai spun acum, este ceva ce comunitatea de cercetare, comunitatea științifică, are un mare semn de întrebare și îngrijorează foarte mult. Deci nu putem face nimic fără a implica, fără a discuta cu ei, fără a încerca să-i atragem de partea noastră, dar trebuie să fim conștienți de faptul că există această rezervă din partea comunității științifice și de cercetare, de care trebuie să ne ocupăm. O cultură a asumării riscului e ceva ce nu avem în Uniunea Europeană. E o cultură care există în SUA și vedem rezultatele acelei culturi, vedem faptul că avansează în permanență și noi încercăm tot timpul să recuperăm întârziere. Dar până acum nu ne-am uitat la genul de exemplu care a fost oferit în legătură cu țările de jos, unde acest lucru se întâmplă nu doar în țările de jos, ci în întreaga Uniune Europeană. De firme și instalații strategice sunt cumpărate de către chinezi care ne suflă foarte de aproape din spate și genul de progrese uriașe pe care le-au făcut ei și pe care noi nu le-am făcut. Acum eu un, un fapt, stau și bat la ușa noastră din spate, ca să spun așa. Există modalități strategice în care să uh, facem față situației care reprezintă o provocare pentru toți liderii politici în acest moment. În legătură cu absorpția, capacitatea de absorpție și dacă e o problemă în acest sens. După cum știți, nu selectăm în medie decât un proiect din trei. Când cel puțin unul din două îndeplinește pragul de admisie. Deci dacă am avea mai mulți bani, atunci cu siguranță ar fi posibil ca noi să finanțăm chiar și mai multe dintre proiectele bune care acum sunt lăsate deoparte din lipsă de bani. Cadrul comun strategic e un lucru la care țin foarte mult. Am văzut o situație în care am avut o miriadă de mici instrumente minuscule, tot felul de proiecte și proiectele, fără niciun nivel de coordonare între ele, nicio armonizare a regulilor, a procedurilor. Dacă ești IMM și vii la comisie să ceri finanțare, vrei finanțare pentru programul cadru, vrei finanțare de la CIP și eventual de la fondul structural, să mai știu de unde. Trebuie să te duci la tot felul de ghișee, să depui o cerere. Vrem să avem un singur punct de intrare cu un set de reguli, ca odată ce vii și demonstrezi că ești IMM, ești IMM indiferent de unde trebuie să primești finanțarea. Aceasta ar fi o evoluție pozitivă majoră de simplificare. Pentru mine nu e suficient doar să vorbești despre simplificare. Cred că trebuie să și demonstrezi prin acțiune și prin ce propunem că simplificarea chiar o să se întâmple și că povara administrativă care îi face pe unii să fugă de comisie se va reduce în mod semnificativ și suficient pentru a putea să-i atrage înapoi. Nu comisia a vorbit singură de simplificare de mult timp. În existența precedentă de zece ani la Curtea de Auditori, aceasta a arătat de mai multe ori în rapoartele anuale că simplificarea este un lucru care trebuie examinat cu mare seriozitate de către Comisia Europeană. Deci cadrul strategic face și un alt lucru. Aduce la un loc ce spune o familia de cercetare. Energie, agenda digitală, educație, cultură, indiferent care este domeniul de cheltuiel despre care e vorba, care implică finanțare de cercetare și sprijin, atunci totul face parte din acel cadru strategic comun. Și Institutul European pentru Tehnologie este un exemplu. Un organism care a fost înființat de către Uniunea Europeană cu o contribuție de 300 de milioane de euro urma să sprijine inovația și cercetarea și proiectele de inovație. Mi s-a dat o anumită autonomie, nu este responsabilitatea mea, după cum știți, ci deci, în primul rând a da, domnului comisar Vasiliu, dar aducându-l în cadrul strategic comun, acesta îi da posibilitatea să se dezvolte și să facă lucrurile pentru care a fost înființat. Nu mai e un fel de orfan, cum i s-a tot spus, al comisiei, e acum sub cadrul strategic comun. Îi se permite să continue în mod autonom și independent, dar știți, Trebuie să vegem că se dezvoltă în mod coerent și cuprinzător, așa cum s-a decis de la bun început și pentru scopurile pentru care a fost înființat. Dacă ne uităm la Inno Energy Kick, e singurul ghișeu unic european care se ocupă de tema energiei sustenabile și dispune de masa critică necesară despre care s-a vorbit aici pentru a ține cont de întregul lanț de valoare al energiei, de la furnizare, la transport, stocare, până la distribuție și comerț cu amănuntul. Deci este exemplu ideal cu privire la ce vrem să facem cu cercetarea și inovarea la comisie. În legătură cu fondurile structurale, cred că există sinergii în finanțarea de cercetare și inovație, pe de-o parte, și în fondurile structurale, pe de altă parte, și știu că și domnul comisar Han este foarte angajat să asigure că fondurile structurale contribuie la construirea unei uh, scări spre excelență pentru statele membre care au dificultăți și îmi spun în permanență că se confruntă cu probleme majore în domeniul excelenței și cercetării. Deci au cercetători excelenți, oameni de știință excelenți, dar nu vor putea să-i țină în statele membre respective decât dacă pot să le dea genul de infrastructură excelentă care să le permită să-și facă treaba în statele membre respective. Deci trebuie să găsim o modalitate pentru a putea să sprijinim acest lucru. Întotdeauna să sprijinim excelența, dar făcând asta trebuie să găsim o cale de a putea să facem ca excelența să crească în întreaga Uniune Europeană. Zona europeană de cercetare e foarte importantă din punctul de vedere tocmai ce au vorbit eurodeputații. Fragmentarea, multiplicarea, lipsa unui fir comun călăuzitor și am convingerea fermă, după cum am mai spus, că n-ar trebui să facem la nivel european ceea ce se face cel mai bine în statele membre. Asta înseamnă foarte clar că trebuie să găsim și să asigurăm că există o valoare adăugată europeană la indiferent ce facem la nivelul Comisiei Europene față de ce se face în statele membre. Deci nu finanțarea de dragul finanțării, ci să ne asigurăm că dăm acea valoare adăugată de care au nevoie cetățenii. Cred că o să mă opresc aici, doamnă președinte, și eventual să auzim alte întrebări. Mulțumesc. Că observăm că sunteți cât se poate de implicată și de exactă, de hotărâtă. Și, sigur, de așa ceva nu putem decât să profităm cât mai mult, pentru că domnului, de la domnul comisar să uh, ne-am luat la revedere, spunând că atunci când vom avea negocieri cu Consiliul pe marginea bugetului viitor, I-am spus că sperăm ca reprezentanții Comisiei să fie la fel de hotărâți și de exacti și de convingători atunci când vor intra în negociere alături de noi împreună cu Consiliul. Urmează următoarea rundă de întrebări. Angelica Nibler, două minute. Mulțumesc, domnule comisar, în primul rând, mulțumesc uh, pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru faptul că proiectele de mare amploare ITER, Galileo, considerați că ar trebui să, fie, să se bazeze pe o bază financiară solidă, lucru care nu este posibil în prezent, însă noi, Parlamentul, vă susținem pe această direcție. Și în ceea ce privește simplificarea, doriți uh, să faceți pași importanți, doriți uh, să existe un singur ghișeu european și o singură unitate care să se adreseze toți petiționarii care se plâng de povara administrativă. Analizele au arătat că sunt promovate, au fost promovate multe proiecte de mici dimensiuni, însă nu suficient de eficient, de aceea am o întrebare concretă și o rugăminte. Pe viitor nu ar trebui să promovăm în cadrul programului cadru pentru cercetare și inovare numai proiectele de mare amploare, ci și pe cele mici, pentru că Uniunea Europeană trăiește și prin acestea și cred că și acestea ar trebui să fie susținute. Și mă interesează părerea dumneavoastră pe marginea acestei teme, pentru că există universități, facultăți și mai ales uh, întreprinderi mici care ar trebui să aibă posibilitatea de a uh, avea acces la banii europeni. În al doilea rând, pentru a se coordona mai bine uh, proiectele de cercetare de la nivel european cu cele de la nivel național și sigur noi vă susținem pe această direcție, um, s-au făcut deja multe lucruri. Îmi amintesc uh, de acest joint program, de programul comun care uh, se care dorea să armonizeze programele uh, naționale și să le uh, facă contatibile cu liniile de promovare europene. Aș vrea să știu ce idei s-au mai dezvoltat în acest context și cum se dorește obținerea simplificării procedurilor, astfel încât și proiectele de la nivel național să fie susținute. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Rica Manan ja kiitoksia Mulțumesc, uh, doamnă președintă, îi mulțumesc, doamnei comisar, pentru răspunsurile foarte interesante și pe care ni le-a furnizat. Este foarte important uh, pentru reușita politicii de inovare să fim capabili să obținem o cooperare bună prin intermediul domeniilor politice. Observ că politica de inovare nu este doar o continuare a dezvoltării și cercetării, ci reprezintă și un mijloc de inovare pentru a implementa finanțele. Și cred că în acest context nu am fost suficient de eficienți. Inovația bazată pe cercetare ar trebui să fie promovată mai mult. În același timp, observăm că cea mai mare parte a inovațiilor se nasc din practică și prin aceasta înțeleg faptul că inovațiile de cele mai multe ori apar la nivelul firmelor sau uh, vin de la clienți. De aceea ar trebui să investim mai mult pe această direcție. În anumite întrebări s-a atras atenția asupra unui lucru și anume că politica de coeziune joacă un rol important. Noi nu putem să facem politică de coeziune bună în toată Europa și nu dacă nu utilizăm în mod eficient instrumentele politicii de coeziune. Trebuie să avem diverse politici pe care să le construim, trebuie să avem centre de competență. Iar în final, doresc să adresez câteva întrebări esențiale referitoare la uh, politica europeană de inovare. În primul rând, cum putem să profităm de resursele regionale și cum putem să ne distingem pe baza acestora față de concurenții noștri? Cum putem obține o platformă de business care să ne transforme într-o entitate atractivă și în afara Europei? Cum putem să dezvoltăm produse concrete în această perioadă dificilă și de ce avem nevoie. Mă gândesc aici la inovare sistemică și la nivelul serviciilor, pentru că, concret, avem nevoie de o cooperare strânsă în cadrul programelor. Atunci când vorbim de programe regionale, de exemplu, ar trebui să fie, acestea ar trebui să fie combinate cu programele de cercetare și pe această direcție mai trebuie făcute multe. Însă aș vrea să-mi spună, doamna comisar, în ce măsură putem să promovăm inovația care se bazează pe practică într-un mod mai puternic. Mulțumesc. Urmează Reimer. Mulțumesc, uh, doamne comisar, mulțumesc, doamne președinte. Vreau să susțin și eu ceea ce au uh, spus colegii referitor la o finanțare clară și transparentă a unor proiecte de mare amploare, asupra căreia trebuie să cădem de acord și în uh, următorul cadru financiar multianual. Totul trebuie să fie cât de clar, pentru că nu se poate să există o dependență de bugetul anual. Doamne comisar, în afară de ITER și Galileo, vă mai gândiți la vreun alt proiect care să aibă nevoie de o finanțare din aceasta permanentă? În ceea ce privește uh, raportul Calvalio, cred că aceasta reprezintă o bază bună pentru a aborda chestiunea simplificării. Pentru că, până la urmă, reprezintă esența a ceea ce se solicită atunci când abordăm domeniul uh, cercetării. Dumneavoastră veniți de la Curtea de Conturi și proiectele de cercetare au primit cartonașul galben atunci când solicităm uh, finanțare pentru diverse domenii. Se demonstrează prin propunerile Comisiei de Simplificare că suntem pe drumul către cartonașul verde. Înainte să cădem cu toții de acord asupra pragului de 3%. În acest context, întrebarea, dacă reușim să atingem acest prag de 3% și aș vrea să felicit, să-i felicit pe cei care au redactat uh, documentul de lucru pe baza căruia lucrăm astăzi, pentru că este un document de lucru foarte reușit. Trebuie să vedem unde ne găsim, unde ne situăm uh, în comparația internațională. Suntem undeva la 2% din VNB. Asta înseamnă că Europei îi lipsește cam 1% în medie. Foarte mulți bani. vă gândiți ca pe lângă cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare și inovare, să prezentați și o analiză integrală care se conțină și întrebarea unde, în contextul subsidiarității și al valorii adăugate, și ținându-se cont de nivelul național, se mai poate investi astfel încât să se obțină și mai multe plus valoare europeană, iar pe de altă parte, dacă se ține cont de politica fiscală, poate putem să facem pași spre promovarea programelor de cercetare. Și, de asemenea, aș uh, vrea să știu dacă puteți să faceți o listă de proiecte care sunt de perspectivă și să menționați altele care trebuie să mai fie prioritizate. Mulțumesc! Um, thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar coordonator ITRE, am câteva observații, răspunsuri, dar și întrebări. În primul rând, este puțină coordonare între UE 2020 și programul cadru și între alte programe de politică pe care le avem. Pe audit, nu știu dacă uh, suntem bazați pe uh, audit bazat pe uh, încredere și nu orientat pe rezultate. Sigur că uh, unele elemente dovedesc uh, creativitatea oamenilor în momentul în care regulamentul nu oferă uh, cadrul suficient. Susțin ideea programului cadru strategic, dar Uh, nebazat pe regulament. Am avut o audiere la ITRE pe domeniul simplificării. În momentul în care vedem cifrele și facem comparații între UE și Statele Unite, doar când e vorba de uh, finanțare publică. Diferența în domeniul finanțării private este enorm și este un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm în loc să uh, creștem finanțarea privată, ar trebui cel puțin 18% în ultimii 10 ani să uh, crească față, deci spre deosebire de ceea ce vrem. În acest comitet șur este extrem de important să lucrăm pe simplificare. La ITRE. ITRE este hotărât prin tratatul uh, Euratom, de unde primim banii. Deci, cei care decid uh, oferă banii. Nu cred că Parlamentul va mai accepta supracheltuieli ca data trecută. Care este părerea dumneavoastră uh, legată de informații? Este imposibil să obținem obținem informații pe cercetări, pe programe. E imposibil să le luăm de pe internet. Sunt de acord cu dumneavoastră cu privire la uh, Institutul European. Ei funcționează, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să-l susținem. Mulțumesc, Marcus Piper. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, mulțumesc pentru foarte multele bune recomandări pe care ni le-ați făcut. Am două întrebări. Una se referă la o uh, îmbinare mai puternică a politicii structurale cu politica de cercetare. Observăm la nivel regional multe exemple unde, prin cercetare excelentă, se mișcă ceva la nivelul universităților și chiar uh, în afara universităților sunt uh, înființate centre tehnologice care obțin bani din fondurile structurale, deci uh, practic promovarea cercetării la nivel european voința europeană în domeniul cercetării ajunge în felul acesta la nivel regional cu bani din fondurile structurale. Acest uh, sistem funcționează tot mai bine și cred că este un sistem pe care ar trebui să-l folosim sub formă de pârghie pe viitor pentru programele cadru de promovare. Fondurile structurale ca pârghie pentru cercetarea europeană. Și întrebarea mea în acest context, cum poate să se configureze un sistem al coordonării obligatorii reciproce între FEDER și programul cadru de cercetare? Cum ar arăta un asemenea sistem în care noi ne angajăm reciproc să facem și să abordăm aceste lucruri în comun? A doua întrebare. Ați vorbit despre simplificare. Avem foarte multe programe, însă se dorește existența unui singur ghișeu de unde să se obțină informațiile. Sigur, ideea este foarte bună, însă unde se va afla acest ghișeu? La Bruxelles sau în regiune? Și cine se află în spatele ghișeului și ia decizia? Cum vă imaginați concret această simplificare? Că... Mulțumesc! Doamna Paulsen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E foarte bine că ne întâlnim astăzi cu doamna comisar. O să-i pun niște întrebări care poate că nu se leagă direct sau nu sunt adresate direct doamnei comisar, ci mai degrabă nouă înșine. Dacă ne uităm la competitivitatea Uniunii Europene, și la provocările enorme cu care ne confruntăm, putem să ne uităm la problemele climatice, în primul rând. Și Europa are un avantaj major și va continua să-l aibă și pe viitor când ne ocupăm de chestiunile climatice, pentru că suntem una dintre zonele în care se poate produce hrană cel mai bine, suntem una dintre zonele cele mai bune producătoare de alimente din lume Cred că ar trebui să consacrăm energii de cercetare și sunt mai multe chestiuni de importanță crucială, relevante aici. De exemplu, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și economie cu carbon redus ca să dăm o șansă tuturor să fie plătiți pentru fiecare kilogram de cereale pe care le cultivă, porumb sau alte cereale. Și să ne uităm de asemenea la stocarea produselor agricole. Trebuie să avem pesticide mai eficiente pentru a combate buruienile. E vorba de proiecte practice de cercetare în care să investim banii și dacă vom avea crize de alimente în viitor, va trebui să începem să discutăm în curând despre impactul asupra prețurilor. E nevoie de cercetare în biotehnologie. Nu putem să le lăsăm uh, numai celor de la Monsanto să facă tot ce vor în biotehnologie. 90% din cercetările în acest domeniu și în agricultură e nevoie de investiții majore pentru cercetători independenți, liberi, care să dea răspunsurile adecvate și uh, pentru recoltele de care avem nevoie și nu neapărat cele cu marge de profit maxim. Trebuie să ne uităm la modul în care va fi plătit, uh, se va lega de pilonul 2, de agricultură sau de Uh, cercetare, dezvoltare. Aceasta e realitatea practică cu care trebuie să ne confruntăm. Danke. Jetzt. Mulțumesc, domnul Godmanis. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să menționez pentru doamna comisar ceva ce mă fac să fiu mai neliniștit. La pagina 6 a documentului din noiembrie vedem că finanțarea publică e 96,2 miliarde în întreaga Europa e mai mult decât în Japonia sau China, să mă știu unde, unde cifrele sunt mai mici. Întrebarea este dacă plătim din finanțare public la fel de mult ca și SUA, trebuie să fie și un efect, dar aud că efectul nu prea e semnificativ. Deci banii unde se duc? Apoi s-a vorbit despre finanțarea practică, dar nu știu cum, uh, privată, nu știu cum putem să o concurăm. Există o discrepanță între ce spun guvernele și ce spun uh, oamenii de știință. Sunt cifre care nu corespund. Poate că e nevoie de un cadru ca să putem să judecăm. Finanțarea privată e sau nu e atât de mare pe cât s-a relatat? Principalul lucru pe care l-am auzit de la dumneavoastră în prezentarea din noiembrie anul trecut Rata de succes medie pentru oameni de știință e de 21%. E cu totul diferită decât în finanțarea structurală sau în agricultură. Nu există earmarking, nu există bani rezervați pentru oamenii de știință din statele membre. Dar începând cu anul 2000 e ceva unic în mediul comun european oricine poate să înființeze un consorțiu, un om de știință cu altul din toată Europa, dar am fost surprins. Din 2007 până în 2010, 275.000 de mii de oameni de știință au participat și 41% erau de dimensiuni de IMM. Dar ce era surprinzător? Nu contează ce PIB-ul sau finanțarea din uh, fonduri naționale. Rata de succes n-a fost influențată, deci dacă finanțezi mai puțin și un consorțiu bun și avem aceeași rată de um, succes decât uh, altul care e finanțat mai mult. Iată ce m-a surprins să, să văd în tabelele care au fost date de colegii dumneavoastră. Și apoi o întrebare despre suprapuneri, fonduri structurale și program de știință. Am auzit așa, pe la Radio Șans, că unii au încercat să folosească fondurile structurale pentru că e mai ușor să obții banii de acolo decât de la programul de știință. Dar oamenii de știință sunt cei care judecă proiectele, nu niște birocrați. Nu știu dacă e un lucru bun sau uh, prost, a spus că e scara care duce către excelență, nu știu dacă e bine sau e rău. Mulțumesc, domnule McGuinness. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și doamnei comisar. Vă cer scuze că n-am fost aici când a existat prezentarea introductivă. Niște comentarii. Poate că toți din sală înțeleg programele cadru și cum funcționează. Eu am încercat să mă duc și e ceva foarte complex. Aș dori ca lucrurile să se modifice. Vorbim de simplificare, de unde vine acum în agricultură și zine să leșin că tot încă n-am reușit să tratăm această dificultate, pentru că sunt mulți care ar depune cereri, dacă ar înțelege care e procedura sau procesul și ar putea să le respecte. Și aș pune întrebare. Există practici, cele mai bune practici în statele membre cu acest ghișeu unic în diverse sectoare? Cred că e valabil în unele state membre, dar nu în toate și am obține o mai bună valoare pentru banda care exista peste tot. În ce privește coordonarea cercetării, mi se pare de importanță vitală și a sprijini eforturile dumneavoastră de a încerca să avem oameni de știință din întreaga Europa să fie în rețea între ei. E nevoie de mai multe verici cu oamenii de știință. Și apoi întrebarea se leagă. Și mulțumesc și domnului Paulsen pentru că a ridicat chestiunea agriculturii și producției de alimente. În toate țările dezvoltate nu s-a investit în cercetarea agricolă și în transferul de cunoștințe. Cred că nu reușim în acest sens. Aș dori să aud părerea dumneavoastră cum s-ar putea trata această problemă un coleg care cred că a ieșit între timp în legătură cu a face legătura între plățile directe de venit pentru fermieri de cercetare și inovație. Am auzit îngrijorări deosebite. Fermierii reprezintă 51% din restul sectoarelor în ce privește cifrele medii. Uh, să nu privim bugetul de agricultură ca o țintă ușoară pentru alte zone de politică. S-a întâmplat așa în trecut și sper că sau mă tem că nu va exista mult spațiu de manevră în viitor și știu colegi care s-ar pronunța împotrivă, dar dincolo doar de agricultură, în cercetarea esențială, cercetarea fundamentală, biotehnologia, e nevoie de eforturi suplimentare, unde contează într-adevăr pe teren. Mulțumesc, domnule Andriesen, vă rog. Problema de microfon. Uh, seven years ago, Acum șapte ani, când acest Parlament și Comisia pregăteau cadrul financiar multianual în care suntem în prezent, multe dorințe exprimate atunci erau cele pe care le auzim și astăzi și s-au caracterizat de același tip de cuvinte pe care le utilizăm, cum ar fi strategic, creștere, locuri de muncă, simplificare, valoare adăugată nu avem indicatori clari în legătură cu cât de reușit a fost fiecare program. Dar realitatea e foarte diferită. În prezent nu avem nicio creștere, nicio ocupare a forței de muncă și o mare criză economică și financiară. Mai avem și raportul auditorilor în fiecare an și sunt convinsă că le cunoașteți aceste rapoarte care au arătat niveluri ridicate de irregularități și, după părerea mea, asta arată că programele nu sunt chiar atât de încurunate de succes. Și atunci întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi ce va fi diferit de data asta? Ce se va schimba? Și, de asemenea, propunerile dumneavoastră pentru 2014. Dar până atunci mai sunt încă trei ani și criza e în ziua de astăzi lipsa de locuri de muncă e în prezent. Ce o să se întâmple în acești trei ani? Sau așteptăm până vine 2014 și o să ne aducă o soluție pentru Uniunea Europeană? N-ar trebui să fie, cum să vă spun, ceva mai eficient? Să încercăm să ne coordonăm politicile în diverse state membre? Fără a încerca să centralizăm atât de mult deși nu dispunem de resursele de care avem nevoie? Determinarea proporției de coordonare și centralizare cred că e cheie pentru modul în care cercetarea și inovarea vor schimba situația din actuala criză economică și financiară. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Jetzt James. Mulțumesc, James Ellis. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei lucruri care preiau multe lucruri afirmate de colegi, dar poate într o perspectivă ușor diferită. Ați menționat chestiunea valorii adăugate europene, pe care am dis- discutat-o mai multe contexte astăzi și la alte reuniuni ale comisiei. Ați putea să ne prezentați o idee în fața Parlamentului, înainte ca Consiliul și Parlamentul să stabilească cifre primii perspective financiare, o evaluare detaliată a succesului programelor din cadrul financiar precedent, ca să știm ce credeți că e succes și ce e un eșec în ce privește valoarea adăugată europeană. Ar fi util să știm pentru a ne face și noi o părere dacă investim bani în ceva ce are șanse să reușească și eventual să învățăm din probleme din trecut. În al doilea rând, chestiunea simplificării. Se știe în prezent că peste 13.000 de cercetători din cei 200.000 din Uniune și au trecut numele pe o pagină de net spunând că nu vor participa în viitorul program al uh, cadrului de finanțare din cauza condițiilor în care trebuie să lucreze. Cunosc un astfel, de, pentru că s-au făcut economii la salarii, acum după un audit le cere să dea bani înapoi, dar e ridicol să te aștepți ca o mică întreprindere să poată să facă asta ca să nu mai vorbim de cele mari la care s-a referit un coleg cum veți scăpa de oamenii ăștia și veți face să coopereze, pentru că fără oameni, oricâți bani aveți, nu veți putea ca banii să fie cheltuiți cu succes. Și în legătură o altă întrebare. Înțelegem că la pe și la Consiliu astăzi există multă rezistență la simplificare. Oare pentru că statele membre nu vor ca banii să vină la nivel european și să fie cheltuiți cu succes sau, după părerea dumneavoastră, din experiența de la Curtea de Auditori, vor exista schimbări în regulamentul financiar. Aici există o majoritate covârșitoare în favoarea acestei idei, dar tot timpul auzim la Comisia de Control Bugetar este că simplificarea se lovește de un zid când e vorba de a schimba regulile jocului. Și ultima idee, destul de simplă. Când ne uităm la cifre din documentul distribuit în această după amiază și în 10 secunde am încheiat, se spune mai mari cheltuite din fondul de coeziune decât din celelalte domenii de finanțare a cercetării. Dacă într-adevăr căutați excelența, n-ar trebui să cheltuiți mai puțin pe coeziune și mai mult pentru proiectele în care puneți bani și veți avea acea valoare adăugată? Danke sehr, jetzt Inge. Mulțumesc, Inge. Mie mi se pare, ca să fim sinceri, că trebuie să discutăm și despre ce se poate implementa și cu cine. Pentru că ne-au rămas uh, anumite resturi de bani în acest buget. Banii nu sunt cheltuiți pentru că ne lipsește personalul. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să se facă o reformă și să se schimbe statutul funcționarilor. Multe lucruri trebuie delegate. Și lucrurile vor continua așa. Acum am delegat către noi modele, către parteneriatele public-private, Uh, deci urmează acest nou val unde se deleagă către bănci, către instrumentele de, finan- de finanțare. Iar din perspectiva ITRE pot uh, numai să avertizez că nu vor apărea rezultatele pe care ne, ni le dorim, pentru că această împărtășire a riscurilor nu duce la rezultatele pe care ni le dorim. Așa ne arată experiența. De aceea, întrebarea mea ce um, nevoie de personal suplimentar avem astfel încât să ne îndeplinim solicitările financiare pe care le avem în prezent. Tereza acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat cu foarte mult interes luarea de cuvânt precedentă, pentru că și eu mă gândesc același lucru. Doamnă comisar, am ajuns cu ceva întârziere în I3 se vorbește despre uh, marile probleme ale uh, politicii științifice, de simplificare buget, despre sinergii, despre rolul IMM-urilor, despre combinații și așa mai departe. Sunt de acord cu majoritatea lucrurilor care deja au fost expuse, dar există totuși un element care a fost menționat și nu a fost uh, um, suficient subliniat, resursele umane. Sigur că uh, o refacem uh, bugetul, dar pentru aceea e nevoie să avem suficienți uh, cercetători. În programul cadru 7 am observat că avem nevoie de mii și mii de alți cercetători pentru a ajunge la obiective. Trebuie să se investească în domeniul inițiativelor carierei unice a cercetătorilor, dar pentru aceea uh, Uh, altfel, uh, nu se mai interesează studenții de acest lucru. Trebuie să se asigure mobilitatea de asemenea. Doamna Libler este raportor pentru un uh, document excelent, dar trebuie să încerce să pună accentul pe cercetarea fundamentală și pe formare. Putem să ne felicităm pentru anumite lucruri, dar astăzi există o prăpastie între state membre inteligența este repartizată în mod uh, echitabil, așa că nu înțeleg de unde uh, rămân așa diferențe foarte mari între est-vest, nord-sud, bărbați-femei. Dacă există discrepanțe, țin de altceva. De un, lipsa de mijloace de susținere a anumitor țări și pentru susținerea femeilor. Trebuie să se încurajeze mai mult femeile să aleagă aceste domenii. Aș dori să știu care vor fi noile resurse consacrate acestui tip de problemă, pentru că e clar că avem o problemă de resurse umane. Nu avem suficienți cercetători. Și apoi ce mai trebuie făcut pentru a umple aceste prăpăstii fără să uh, facem rabat la excelență. Sigur că uh, există rol foarte important de jucat de anumite uh, elemente în domeniul cercetării și inovării, a, a inovației, a dezvoltării. E nevoie de resurse, pe de-o parte, clar, e nevoie de buget, buget suplimentar, deci de mai multe mijloace. care să fie pe măsura uh, ambițiilor noastre, dar programul competitivitate inovație ar trebui explicitat ceva mai mult. Cred că am depășit puțin timpul, cam cu 50% și pe lângă aceasta Tereza a vorbit despre inteligență care este distribuită în mod egal la sud, la nord, la est și la vest între bărbați și femei, însă eu nu cred asta. Doamne comisar, aveți cuvântul și pentru a putea răspunde la provocarea mea. <coughs> Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, uh, mai ales că au pus întrebări extrem de, extrem de importante. În programul uh, comun, un exemplu comun pe Alzheimer, cu experiență și aptitudini europene din mai multe state membre. Este un experiment pilot foarte bun, dar uh, are nevoie de o, un efort mare de coordonare al statele membre. Cer în mod constant susținerea Comisiei pentru aceasta. Dar cred că statele membre trebuie și trebuie și pot să uh, uh, se implice și financiar pentru a face un succes. Cu privire la ITRE, Cred că am răspuns în detaliu. Știți care este părerea mea. Uh, știți că proiectele foarte mari de infrastructură pe care le susține Comisia trebuie să fie de asemenea un uh, buget de ring fencing, să nu se mai întâmple iarăși uh, și iarăși povestea cu ITRE și Galileo. ITER, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, este o întrebare la care am uitat să răspund. E sigur, este o Uh, responsabilitate a comisarului Barnier, dar 12 uh, state membre au cerut uh, comisarului o mai mare cooperare. Pe 14 decembrie s-a adoptat o propunere pentru decizia Consiliului. Se prevede ca decizia care aceasta să fie adoptată în președinție Uh, maghiară, probabil adoptat la Consiliul Concurență din martie și uh, Comisia uh, Legală a Parlamentului a spus că susține decizia grăbită prin procesul de cooperare sporită, pentru că realitatea din punct de vedere al inovației este că costul pentru companiile uh, europene este cel puțin de 20 de ori mai mare față de uh, ce este în Statele Unite cu privire la brevete și are un efect devastator, mai ales asupra IMM-urilor. Cu privire la parteneriatele de inovație, am spus acest lucru și la, în cadrul întrebărilor de la început un mod novator de a spori eficiența uh, susținerii publice pentru cercetare și inovare este prin a identifica modalitățile în care se pot uh, de, uh, trece peste dificultăți, astfel încât să serviciile și produsele să apară repede pe piață. Obiectivele sunt, în primul rând, să se adreseze problemelor societale, să sporească competitivitatea la nivel european, și acest lucru este extrem de important, pentru că conceptul oferă această abordare strategică despre care am vorbit în cadrul inovării care este pe agenda strategiei 2020. În loc să se ofere noi finanțări, scopul este de a crea sinergie între ceea ce există deja din punct de vedere a programelor și în momentul în care vorbim despre PIE, nu este un instrument nou. Sunt împotriva creării a noi instrumente doar de dragul creării instrumentelor. Cred și ne aflăm de altfel și în acest proces de analizare a instrumentelor de care dispunem deja și pot să vă asigur că sunt multe, nu cred că mai e nevoie de un altul, mai ales uh, că uh, putem decide care se poate aplica, care ar funcționa, unul sau mai multe chiar. Uh, aducerea acestor instrumente într-o, sub o singură egidă, cum este uh, cadrul strategic comun și îndreptarea lor în cadrul în sensul parteneriatelor uh, comune europene. Putem desfășura soluții europene pentru abordarea problemelor globale. Avem uh, parteneriate pilot la, pe care le lansăm, uh, de exemplu, pentru uh, sănătatea celor în, mai în vârstă. Dar sigur că există resurse mari implicate din toate statele membre, dar nu doar aici, ci în întreaga lume. În cadrul parteneriatului pilot, uh, această fază s-a încheiat și, în final, pot să spun uh, că mă bucur că Parlamentul deja a hotărât să susțină acest parteneriat. Sper că uh, joia viitoare se vor implica și șefii de state și de guverne. Cu privire la evaluarea programului cadru 7, am învățat multe în urma evaluării Um, grupului uh, de experți sub președinția lui Cer Arenberg. Vom răspunde și oficial la care vom da mm, multe elemente um, la care am răspuns deja aici. Uh, cifra de 21% nu știu de unde o aveți. Poate că um, nonații uh, membrii Parlamentului ar putea să, europarlamentar ar putea să ne clarifice. Modul în care văd eu finanțarea de cercetare și inovare este următorul. Este, sunt surse importante, sunt niște finanțări care trebuie să fie investite astfel încât să existe valoare adăugată la nivel european. De aceea construirea și oferirea acestui domeniu este extrem de important uh, până în 2014 a se asigura că nu se ajunge la fărâmințarea eforturilor pentru că adeseori ne întâlnim cu acest fenomen în întreaga Europa. Analizând problema cercetătorilor, așa cum a fost expusă aici de domnul Ellis, petiția online a cercetătorilor. Anul trecut am prezentat această petiție în mod oficial și am Uh, chiar un mod în care îmi aduc aminte de acest lucru, chiar pe birou. Uh, deci știu că cercetătorii um, sunt um, foarte uh, hărțuiți de tot parcursul extrem de anevoios prin care trebuie să ajungă, astfel încât să ajungă la finanțare. Vorbim despre simplificare, cum spunea și doamna Andrisen. E ușor să vorbim despre simplificare. Cuvântul este clar, dar mai greu e ce facem. Ce întreprindem în mod concret? Dispunem deja de măsurile specifice în cum s-a văzut în uh, comunicarea Comisiei pe simplificare. Sigur că revizuirea regulamentului financiar va permite să uh, ajungem la măsuri mult mai clare și mai uh, uh, uh, cu bătaie mai lungă de simplificare. Apoi, uh, acest um, risc um, de eroare admis, admisibil. S-a vorbit în uh, uh, Comisia de Bugete. Am discutat cu domnul comisar uh, înainte de a pleca de acolo. Discuția nu s-a încheiat, dar cred că este important că să existe simplificare reală, nu doar în vorbe demagogică. Dacă dau, am dat o cifră atunci în Comisia Buget Control. Dacă e să ajungem la ținta de 2%, acest lucru cere uh, un plus de 5200 de uh, audituri. Deci, uh, vă dați seama uh, ce resurse umane și uh, de altă natură uh, sunt implicate. Deci dacă e să ne uităm la um, sumele mai mari, la actorii mai mari, la companiile mai mari, să ne asigurăm că banii cheltuiți de Uniunea Europeană în aceste domenii sunt reali, chiar utili și pot fi auditați de către Comisie și de către Curtea de Conturi Europeană. Apoi, educația STEM uh, și mobilitatea. Mobilitatea este extrem de importantă, este un domeniu în care uh, comisarul Andor și cu mine conlucrăm un domeniu în care uh, avem uh, mai ales uh, niște scurgeri pentru că e nevoie, uh, nu e așa, ca femeie să uh, îți faci și familie, unii se întorc, dar sunt femei care vor să își facă și familie, să se ocupe și de familie și uh, de uh, cercetare, dar condițiile nu sunt foarte bune. Deci, nu e doar în uh, cercetare, acest lucru se aplică în toate domeniile. Împreună cu domnul comisar Andor am uh, lucrat astfel încât să ne asigurăm că există mobilitate reală și să uh, creăm soluții la acest, această problemă. Apoi, educația. Uh, pe matematică, cercetare, știință, matematică trebuie să fie abordat în toate statele membre. Este un domeniu în care Comisia nu are competență. Tot ce putem să facem este să încurajăm să subliniem uh, faptul că lipsa acestui tip de educație, nu doar în Uniunea Europeană, dacă ne uităm și în Statele Unite, și ei se confruntă cu aceeași problemă. E periculoasă. Pe de altă parte, uh, investițiile colosale pe care le fac, de exemplu, chinezii în acest domeniu Uh, ar putea să ne dea de gândit și avem de învățat de la ei. Deci nu putem decât să încurajăm statele membre și uh, nu putem să convingem, uh, nu putem decât să încercăm să convingem uh, nivelul de uh, administrație la toate nivelurile. Austeritatea, un alt subiect. Este interesant să vedem modul în în care se fac reducerile de buget, chiar sălbatice la nivelul statelor membre, pentru a menține și în unele cazuri de a crește nivelul de cheltuieli în cercetare, inovație și știință. Totdeauna dau exemplul Finlandei, exemplu bun, care la începutul anilor 90 s-a confruntat cu dificultăți majore economice, dar guvernul a hotărât atunci să investească strategic în cercetare și în învățământ. Și acum se văd rezultatele. Și dacă mă mai uit la un alt stat membru pe care îl cunosc bine, am fost uh, încurajat să văd că uh, în ciurda dificultăților cu care s-au confruntat uh, populația eh, s-au crescut cu 12,5% eh, bugetul pentru știință, tehnologie și inovare. Acest lucru ar trebui să îl vedem și la alte state membre. Apoi, siguranța alimentelor. Este un domeniu, dacă ne uităm la parteneriate de inovare la nivel european și la eh, problemele mari societale, siguranța alimentelor este, se numără printre acestea. Dacă Consiliul și Parlamentul observă că în parteneriatele pilot realizăm ceea ce ne-am propus și încă în mod eficient, vom avea uh, succes și în alte parteneriate. Cred că agricultura durabilă este una dintre candidații pentru uh, parteneriate, pentru că siguranța alimentelor este într-adevăr o problemă globală cu care trebuie să ne uh, confruntăm. Apoi uh, au fost multe licitații în cadrul domeniului um, siguranței alimentelor publicate în uh, iulie anul trecut pentru programul 2012 și știu că s-a răspuns uh, masiv. Apoi sistemul de, uh, punct, de puncte de contact naționale este important. Statele membre, cercetătorii universitari, autoritățile, uh, administrația locală, este important să fie informați uh, despre programul cadru. Dar accept critica ce se aduce uh, cu privire la povara administrativă, a modului în care um, părțile implicate și cercetătorii preferă să se adreseze în alte surse și nu să vină la Uniunea Europeană pentru a cere finanțare pentru cercetare. În urmă cu peste un an, uh, când am pregătit audierea de la ITRE, am descoperit că într-un stat mai pe care îl cunoșteam bine, o uh, companie s-a format cu singurul scop de a explica părților implicate um, programul cadru. Dovadă, dacă mai avem nevoie de una, că uh, într-adevăr povara administrativă este covârșitoare, trebuie să mai scădem din ea și să, dăm, să o dăm la tocător. În cadrul evaluării programului cadru 7, pe care am avut-o la începutul lunii, am un răspuns și voi prezenta acel răspuns în cadrul Comisiei ITRE. ITER, Galileo și toate celelalte proiecte mari de infrastructură pe care le-am uh, gestionat bine în Uniune, n-ar trebui să ne mai găsim în uh, poziția în care să spună statele membre când crește suma de bani, când e problemă, bun, ne întoarcem la comisie să luăm bani de la ei. Nu cred că e corect ca oamenii de știință și cercetători să spună că dat, fiindcă un proiect nu are control din punct de vedere financiar, să luăm, uh, să tăiem uh, din cercetare sau din alte programe pentru a finanța. Nu, de aceea este nevoie de buget uh, de tip ring fencing și mă bucur deci, că s-a menționat acest lucru de către europarlamentar și că acesta este calea de urmat. Apoi, um, politica uh, spațială DG Enterprise, nu am putut avea uh, un uh, comisar care să fie mai implicat decât domnul vicepreședinte Ianis în acest domeniu. Apoi, forumul strategic de cercetare SFRI este un cadru foarte important care joacă un rol major. Apoi, coordonarea între statele membre și Comisia Europeană. Ideea de coordonare a fondului s-a lărgit cu noile instrumente, cum este, de exemplu, articolul 169, care a fusese 185, stimulentul, apoi uh, um, Euronet, uh, programele comunei. Acestea corespund la 10% din F, programul 47. Cu toții suntem de acord că este nevoie să se coordoneze eforturile fără bani suplimentari la nivel european. Coordonarea, pe de altă parte, are potențialul să uh, rezolve uh, problemele uneori uh, rigide. Regulile par scorțoase și uh, se opun. Uh, există de asemenea probleme de comunicare între domeniul academic și laboratoare și așa mai departe. E interesant că e a apărut ideea de a aduce mai multe uh, programe europene sub aceeași egidă. Uh, susține, pe de altă parte, diversitatea culturală din cercetare de care avem nevoie. Eurostars. Eurostars, programul pentru IMM-uri, acesta este un exemplu interesant pentru efectul de pârghie uh, Uh, de la articolul 185, care are legătură și cu programe internaționale precum Eureka. Cred că am abordat majoritatea chestiunilor uh, ridicate aici. Ah, noile state membre. Noile state membre întotdeauna ne-au spus că avem o dificultate în a atinge excelența, mai ales când este vorba de cercetare europeană. Uh, um, pornind de la niște baze cât se poate de valoroase la nivelul întregii Europe și acesta este nivelul uh, care stabilește standardele excelență. Noile state membre îmi spun adesea că nu pot spera să atingă nivelul de excelență care este solicitat pentru a obține finanțarea. De aceea trebuie să găsim o cale pentru a spori excelența, trebuie să găsim o cale astfel încât să sprijinim și statele noi membre pentru că ei beneficiază de oameni de știință, de cercetători, dar întâmpină greutăți, multe dintre ele, în a putea să îi păstreze, în a le oferi facilitățile de infrastructură, în a încuraja să rămână în țările lor și în a atrage alți uh, oameni de știință și cercetători de vârf pentru a îi ajuta să-și sporească nivelul de competență. Da, sunt multe lucruri pe care trebuie să le mai facem și sper că voi beneficia de sprijinul dumneavoastră pentru că doresc să facem toate aceste lucruri și nu trebuie să vorbim despre cercet- politica de cercetare ca fiind o altă parte a politicii europene. Noi trebuie să tratăm cercetarea și inovarea uh, și politica din acest domeniu dintr-o perspectivă a provocărilor. Haideți să vedem ce se poate face în acest domeniu și cum poate Directoratul General uh, pentru Cercetare să sprijine politicile Uniunii Europene la modul general. Cu alte cuvinte, deplasarea Direcției Generale de la a fi un simplu instrument, ceea ce a fost în trecut, la a deveni un uh, director general care este stimulat de către politici și care duce la o îmbunătățire a celorlalte politici. Pentru că toți împreună sprijinim până la urmă aceste uh, rezolvarea și acestor provocări în fața cărora ne aflăm în contextul strategiei UE 2020. Mulțumesc! mai ales în ceea ce privește mentalitatea sau modificarea mentalității în domeniul administrativ. Vă doresc mult succes! Helga Trupel are o scurtă întrebare de adresat. Mulțumesc, doamnă comisar. Aș vrea să revin asupra unui aspect. Domnul Piper a abordat acest aspect de asemenea. Cum ar trebui să se structureze sau să funcționeze zi de zi aceste ghișee unice europene, pentru că nu mi este clar și aș vrea să înțeleg acest lucru. În primul rând, trebuie să vedem dacă vorbim despre regiuni sau state membre, pentru că există punctele de contact naționale în acestea și ele uh, există pentru a informa, a educa, pentru a se asigura că părțile interesate care doresc să se implice într-un program cadru beneficiază de toate informațiile de care au nevoie și de tot sprijinul prin intermediul acestor puncte de contact naționale. În ceea ce privește aceste one-stop shop, în contextul unei, unui program cadru strategic, ele includ uh, Uniune, uh, programele SIP, uh, programele cadru și Institutul European pentru Tehnologie. Deci este acest cadru comun strategic european care abordează finanțarea nu pornind de la ceea ce se primește de la punctul A, B sau C, ci tratează politica Uniunii Europene la modul general și privește finanțarea tot global. Există un punct de intrare, acesta va fi în mod evident la Bruxelles, numai că știm cu toții că trăim într-o lume în care folosim produse inovative și servicii mereu. Deci, chiar dacă stați într-un birou la Bruxelles sau la Riga, veți avea acces la Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare prin website-ul acestuia. Veți beneficia de toate informațiile și veți avea posibilitatea ca interactiv să obțineți toate informațiile. Iar dacă, dacă nu veți putea obține aceste informații de la punctul de contact uh, național, deci, uh, informațiile vor putea fi obținute într-o primă etapă la nivel național, iar cele ce nu pot fi obținute la nivel național se pot obține la acest ghișeu unic european în ceea ce privește finanțarea de la nivel european. De asemenea, în ceea ce privește această intrare unică, acest punct unic de intrare, uh, acesta va fi guvernat de un set unic de reguli, așa cum am spus și la început. Veți veni cu cererea dumneavoastră de aplicație în calitate de uh, IMM și știți că avem 15% ga- uh, fonduri garantate din programul cadru care vor fi alocate IMM-urilor și aceasta în, sigur, acest prag poate fi uh, mărit eventual în cadrul discuțiilor privind următorul cadru uh, financiar. Și odată ce s-a decis la primul punct de contact că sunteți un IMM, indiferent unde doriți să cereți finanțarea în cadrul uh, Comisiei Europene, veți fi tratat în continuare ca IMM. Față de ceea ce se întâmplă acum, sunteți tratat ca IMM în uh, programul cadru, dar dacă doriți finanțarea din fondurile structurale, trebuie să dovediți odată în plus că sunteți IMM. Acesta este o povară administrativă și trebuie eliminată. Și de asemenea, uh, este o multiplicare a poverii administrative. De ea trebuie să scăpăm. Bun, foarte bine o bază de date la Comisia Europeană pentru a nu trebui să se înceapă de la A cu toate informațiile de fiecare dată. Da, acesta a fost amendamentul Parlamentului European în ceea ce privește bugetul din 2007. Bun, mă bucur atunci că doamna comisar a preluat ideea noastră grozavă. Mie mi-este indiferent. Important este ca rezultatul să fie cel dorit. Salvador, te rog încă o dată să-ți adun energia de care mai ești capabil. Este, iată, o zi foarte lungă, ne apropiem de sfârșitul ei și te rog să tragi concluziile vis-a-vis -vis de acest punct. Doamna președintă, este una tarea practicamente imposibilă. Eh, Domnul președinte, mi-e aproape cu neputință să trag vreo concluzie la această dezbatere, având în vedere nivelul de specializare la întrebări, la răspunsuri, care este mult uh, superior nivelului meu și capacităților de sintetizare. Acestea fiind spuse, cred că au fost niște idei clare care au reieșit de pe urma dezbaterii și pe care le-am putea utiliza în uh, întocmirea raportului nostru final a devenit foarte clar că e de importanță vitală să existe o politică europeană de cercetare și inovare care să fie pe deplin finanțată, o concluzie pozitivă, cred. Asta înseamnă că atunci când adoptăm hotărâri bugetare, toate chestiunile legate de cercetare trebuie să fie tratate cu mare atenție de către comisia noastră existat un lucru care m-a frapat atunci când am ascultat introducerea doamnei comisar în legătură cu al șaptelea program cadru și pregătirea pentru cel de-al optelea. A spus că ar trebui să acopere întregul lanț de cercetare de la laborator până la piață. Cred că acest lucru este corect și corespunde strategiei 2020, obiectivelor sale de creștere, ocupare și competitivitate. Sunt întotdeauna totul de acord cu doamna comisar în această privință. Păi pe parcursul dezbaterii, cred că a fost uh, un acord cu privire la faptul că avem nevoie de un cadru strategic comun pentru inovație, cercetare și știință. Foarte clar s-au oferit multe exemple că nu doar 80% din cercetare se realizează în afara Uniunii Europene, ci fiind uh, în curtea noastră, chiar și în curtea noastră suntem în concurență din partea giganților industriali care investesc, uh, cum ar fi China. Deci Uniunea Europeană ar trebui să înceapă să trateze uh, în următoarele perspective financiare cu mare seriozitate subiectul și să găsească finanțarea cercetării. În ce privește chestiunea finanțării, și aici s-a ajuns la un acord, de exemplu, nu dispunem deocamdată de instrumentele de finanțare adecvate și trebuie să ne asigurăm că vom avea o valoare adăugată europeană, pentru că poate acesta este domeniul unde este cel mai clar că trebuie să investim pentru a avea valoare adăugată europeană. Trebuie să evităm fragmentarea sau duplicarea. E nevoie și de o bună coordonare cu programele naționale de cercetare Un alt lucru care s-a bucurat de consens în dezbatere ar putea să dea o plus valoare suplimentare combinând toate bugetele de cercetare din comunitate. Deci, în concluzie, poate să pară surprinzător, dar cred că argumentele propuse au fost uh, convingătoare și n-ar trebui doar să dăm asistență pentru programe de cercetare finanțate la nivel comunitar, ci și programe robuste naționale care au un rol foarte important și pot să dea răspunsuri la, la acest cadru comun strategic la care s-a referit Comisia. Acestea fiind spuse, nu există multe forme de asociere în prezent și ar trebui să fie tratat cu atenție. Doar unul din trei proiecte de cercetare este acceptat atunci când cere finanțare, poate pentru că finanțarea e un proces complicat, dar trebuie ca cifra aceasta să crească. Doamna comisar a mai spus în comentariile finale că e posibil ca unele dintre instrumentele financiare pentru finanțarea cercetării și inovării să dispară. E posibil să dispară sau să sufere schimbări. Astfel de afirmații fac viața raportorului mai dificilă pentru că introduce un nivel superior de incertitudine când încercăm să realizăm raportul final. Am auzit și despre simplificare, a fost un acord general, cred, în cadrul comisiei, că simplificarea este un lucru care trebuie să fie introdus, uh, în primul rând, în noul program cadru, ca și în regulamentul financiar. S-au furnizat multe exemple cu privire la modul în care, dacă ar exista o simplificare suplimentară, ar s-ar face viața cercetătorilor mai ușoară ca și a auditorilor. Dacă privim din perspectiva cadrului strategic comun, pare să fie ceva îndreptățit și se va reflecta în raportul final. E nevoie și de mai mare claritate, de un cadru mai stabil pentru investiții în proiecte majore de cercetare, mai ales la ITER, care este un lucru pe care l-am discutat Um, destul de mult și cred că e un consens larg și de asemenea în ce privește Galileo și proiectul GMS s-a menționat că s-ar putea să avem nevoie de finanțare de tip ring fencing sau earmarking care să fie utilizate exclusiv pentru astfel de proiecte. Am considerat că este o idee bună și pentru că dacă există finanțare stabilă, dacă există un cadru juridic limpede, atunci va fi mai ușor să atragi finanțare publică sau privată. Ceea ce a fost un eșec spectaculos până acum în ce privește Galileo. Mai avem niște dubii, de exemplu în legătură cu Institutul European pentru Tehnologie, cât de departe poate să meargă, să sperăm că nu va fi unul dintre instrumentele financiare care vor dispărea, pentru că e un proiect pe termen mediu și lung în ce privește Uniunea Europeană și sperăm că a treia fază va continua cu consecințe financiare importante și în viitorul apropiat va trebui să primim mai multe informații de la doamna comisar și, în fine, centrele de excelență și subiectul excelenței în general care au fost menționate. Acesta reprezintă mai mult un obiectiv decât un criteriu de alocare a resurselor. Uneori, excelența se poate realiza mai mult prin cadrul strategic comun, pentru că ce e foarte clar este că avem cercetători excelenți, avem cercetare excelență, dar avem nevoie de o mai bună alocare a fondurilor de cercetare în întreaga Uniune Europeană. Aș vrea să repet mulțumirile adresate doamnei comisar, să apreciez nivelul ridicat al dezbaterii, care înseamnă că vom putea Vom da mai multe detalii pe măsură ce ne redactăm raportul. Și mulțumesc, domnule comisar pentru modul în care a răspuns. Aș vrea să mulțumesc și doamnei președinte pentru modul excelent în care ne-a condus în ședința cu toți comisarii și plec foarte mulțumit de la realizarea de astăzi. Mulțumesc și eu sunt cât se poate de mulțumită. Punctul 8 pe ordinea de zi a fost încheiat cu aceasta. Vă mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc doamnei comisari că a stat ceva mai mult alături de noi decât uh, fusese planificat inițial. Ceea ce ar trebui să nu uităm, mai ales uh, din ultima parte a dezbaterii, este că dacă ne hotărâm, uh, ne decidem asupra unui, unei propuneri a structurii bugetului nostru, poate ar trebui să ne gândim la introducerea eventuală a unei noi categorii, sub titlul Proiecte mari. Cred că o asemenea propunere ar putea avea șanse și poate ar trebui să reflectăm mai îndeaproape asupra ei. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc secretariatului și serviciilor care ne-au ajutat pentru organizarea acestei dezbateri grozave, pentru că fără ajutorul lor, pur și simplu nu am putea să ajungem atât de departe cât am reușit să ajungem. Mulțumesc, deci, încă o dată, iar astăzi vreau să mulțumesc încă o dată cât se poate declar raportorului nostru, care, într-adevăr, a avut de purtat o bătălie foarte mare, a prezentat uh, tema și apoi a tras concluziile, iar colegii știu foarte bine cum stau lucrurile când ai o asemenea sarcină, pentru că este o sarcină, Um, care presupune o mare concentrare, trebuie să asculți mereu pentru a putea să sintetizezi ceea ce s-a discutat. Discuția despre toate punctele de pe ordinea de zi, la modul general, trebuie să spun că Banca Europeană de Investiții a fost uh, numită atât de des uh, în calitate de posibil partener pentru noi produse financiare, încât trebuie să spun că dacă Banca Europeană de Investiții ar fi pus câte 5 euro în pușculiță de fiecare dată când a fost numită, cu siguranță am fi obținut suma care să reprezinte garanția pentru primul proiect. Mulțumesc, iar dacă nimeni nu are nimic de adăugat, atunci eu vă urez tuturor o seară bună. Cu aceasta ședința se suspendă. Yeah, yeah, yeah. I'll do that too.